I would like to take the opportunity to announce you once again that item number eight, which is the discussion on Albania, will be in camera. Doresc să profit de ocazie pentru a vă comunica faptul că punctul 8 în legătură cu Albania va fi discutat în camera. Acest anunț va fi repetat când domnul Albertini va, va prelua președinția. Bine, cari, cari colegi, uh, we have to start... Uh... Dragi colegi, trebuie să începem cât de repede pentru că nu avem timp. Deci, vă rog să luați loc și să faceți liniște. Passiamo alla seconda considerazione. Trecem uh, la a doua discutare a proiectului de rezoluție a raportului pentru 2010 în legătură cu progresele Turciei. Deci discuta examinarea amendamentelor. Înainte de a da cuvântul doamnei raportor Ria Omen Reuten, aș dori să vă aduc aminte faptul că au fost depuse 300 50 de amendamente. 315 amendamente, mă scuzați. S-a a spus de asemenea că trebuie să dăm mai mult timp de luare de cuvânt uh, raportorilor din umbră. Dragi colegi, vă rog să vă așezați, să luați loc. Dicevo, sono stati presentati 315... După cum spuneam, s-au depus 315 amendamente. Și la ședința de pe 9 decembrie s-a exprimat dorința de a da mai mult timp raportorilor din umbră, având în vedere rolul lor și ca ceilalți colegi să încearcă să încerce să respecte, să, să vorbească mai scurt, mai, um, să aibă intervenții mai scurte. Cred că doamna raportor este prezentă și deci, fără a mai pierde vremea, dau cuvântul colegei noastre, Ria Omen Reuten. Vă rog. Um, dank u zeer. Mag ik... Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Al mijn collega's bedanken, want ik heb nog... Avem o problemă tehnică, nu se aude nimic în caști. Ja. Ja, voorzitter. Voorzitter, ik wacht even. Mag ik mijn eh, collega's bedanken? Want ik heb nog nooit zo... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru munca lor. Niciodată n-am avut în cariera mea un raport care să suscite atât de mult interes, având în vedere numărul mare de amendamente. Și împreună cu raportorii din umbră am conlucrat foarte bine tocmai pentru a ajunge la un acord cât mai bun. Pentru că obiectivul meu la traduzione engleză nu sta funzionando. Interpretarea în engleză nu funcționează. Domnul președinte cere scuze, doamnei raportor. Există o problemă tehnică cu interpretarea pe canalul limbii engleze, unde zgomotul de fond este foarte supărător. Possiamo riprendere. Ok. Putem continua? Domnule președinte, repet încă o dată. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru că ei au demonstrat interesul față de raportul meu prin numărul mare de amendamente care au fost înaintate. Și în următoarele zile, cu siguranță că vom depune eforturi suplimentare împreună cu raportorii din umbră, tocmai pentru a ajunge la un acord cât mai bun. Și ne dorim un acord bun. Ce înseamnă aceasta? După părerea mea, asta înseamnă că trebuie să recuperăm cât mai multe uh, amendamente și să le grupăm în așa fel încât să diminuăm numărul lor. Știți că acum avem 315 amendamente înaintate. De aceea cred eu că cel mai bine ar fi să vă spun care este părerea mea asupra acestor amendamente, cel puțin cele pe care am avut ocazia să le citesc aseară până târziu. Mai întâi voi aplica trei criterii. Uh, vedem că acest raport ajunge la momentul potrivit, pentru că ne aflăm în preajma alegerilor parlamentare în Turcia. Și, încă o dată, este absolut indispensabil să se mențină poziția pe care am apărat-o noi întotdeauna și pe care eu o voi apăra în continuare în calitate de raportor. Trebuie să fim obiectivi, trebuie să fim critici față de Turcia, față de noi înșine, dar mai ales trebuie să avem o abordare constructivă. Pe de o parte, acum, în al doilea rând, Uh, va trebui să discutăm din nou situația mass media în Turcia, pentru că în fiecare zi există incidente și aceste incidente nu pot să ne determine conținutul raportului nostru și nici nu pot să condiționeze linia politică pe care noi dorim să o fixăm. Pentru că despre ce este vorba? Este vorba despre modernizarea și democratizarea Turciei. Și acest lucru depinde strict de criteriile de la Copenhaga, care, după părerea mea, sunt piatra de temelie. De asemenea, trebuie să ne pronunțăm asupra progreselor înregistrate în acest domeniu, domeniul de reforme, de democratizare și asta începând încă din 2009. Deci, trebuie să vedem care vor fi prioritățile, care, cum vor fi ele fixate pentru anul acesta, 2011. Ideea fiind că trebuie să ajungem la un punct de echilibru, să vedem care sunt prioritățile, în așa fel încât să le analizăm în mod obiectiv. Repet încă o dată, în uh, rezoluția care în principiu trebuie să conțină, conțină 8 pagini, nu putem introduce toate detaliile. Cel puțin acesta este uh, mesajul pe care l-am desprins eu din amendamentele pe care le-am citit aseară târziu. Bineînțeles, mai pot exista precizări, mai pot uh, exista modificări care pot clarifica, îmbunătăți mesajul nostru, însă mesajul în sine trebuie să fie următorul. O evaluare obiectivă și critică a evenimentelor și a liniei ce trebuie urmate pe viitor. Să nu ne lăsăm distrași de evenimente și incidente. Mai multe aliniate au suscitat mult interes, altele mai puțin interes. Vedem că acolo unde a existat un interes sporit, numărul de amendamente a fost mare. Spre exemplu, la aliniatul 8, libertatea presei. De asemenea, 18, 19, libertatea religioasă și libertatea de cult. Doamna Boscurt a făcut câteva comentarii în acest sens. Apoi, mai există un aliniat referitor la drepturile femeilor. Iată un aliniat care cu siguranță poate fi îmbunătățit. Acum am să trec la elemente mai detaliate. Doamna Boscurt a vorbit deja despre readmitere mai mult despre Turcia decât uh, era, doamna Boscurt este mult mai informată decât mine și dați-mi voie, doamna Boscurt, să fac acest comentariu. Săptămâna trecută, doamna comisar Malmström ne-a spus că exista un acord de principiu în ceea ce privește readmiterea și că acesta, în principiu, ar trebui să fie semnat la finalul lunii următoare. Însă mai întâi va trebui să-l studiem în detaliu și să vedem cum este formulat Însă, cu siguranță am intenția să țin seama de această informație în text. Acum, capitolul referitor la Cipru. Noi am spus clar că nu elaborăm o, o rezoluție pe tema cipriotă. Prin rezoluția noastră, pe care tocmai acum o, deci o, suntem în curs să o discutăm, să o elaborăm, ce ne dorim? Ne dorim să susținem negocieri între Turcia și Cipru. Ne dorim ca aceste negocieri să fie încununate de succes. Însă noi nu putem rezolva noi această problemă. Însă am constatat că au existat zeci și zeci de amendamente care se referă exact la, această, la acest aspect. Însă dacă ne dorim să fim echilibrați în textul nostru, e bine atunci cred că ar fi mult mai bine să menținem textul inițial pe care îl redactasem eu. Haideți să dăm dovadă de un pic de autocritică, spirit critic. Uh, știți care este protocolul de la Ankara, știți care este aplicarea concretă a acestui protocol de la Ankara. Noi trebuie să susținem și să încurajăm negocierile între cele două comunități. De fapt, despre asta este vorba. Și trebuie să ne limităm doar la acest lucru. Acum, Serviciul juridic și Comisia de Afa- pentru Afaceri Externe a Parlamentului European au interpretat propunerea Comisiei Executive ca fiind insuficientă. De aceea, nu voi uh, susține amendamentele care se referă la acest subiect. Deci aceste amendamente ar trebui să fie uh, retrase. Acum, haideți să trecem la Armenia. Ei bine, unii colegi au uh, avut ocazia să discute acest subiect cu interlocutori. Și vedem că anumite amendamente sunt identice în franceză și în engleză. Dar am spus întotdeauna că fiecare țară trebuie să țină seama de istoria sa dacă își dorește să aibă și un viitor. Și de aceea m-am bucurat în momentul în care au fost semnate protocoalele cu Armenia. Pentru că vedem că aici e vorba de documente echilibrate care trasează o cale de viitor un viitor mai bun pentru aceste persoane care se află la frontieră și colaborarea în acest sens va îmbunătăți perspectivele de viitor ale acestor două comunități. De aceea, Parlamentul European trebuie să sublinieze că aceste protocoale trebuie să fie ratificate și puse în aplicare cât mai repede posibil. Asta nu înseamnă însă că toate problemele au dispărut. Însă am senzația că ar fi un bun început dacă s-ar face acest lucru. S-ar putea începe un proces de reconciliere care să permită o reconciliere reală din punct de vedere istoric în Europa. Și această reconciliere trebuie să fie una foarte clară. E nevoie de un mesaj care să întrunească sprijin parlamentar cât mai larg. Și mai ales reprezentanții grupului socialist mi-au spus acest lucru. Grupul meu politic nu este întotdeauna de acord cu uh, opinia mea. Există anumite persoane în grupul meu politic care nu sunt întotdeauna de acord cu mine. Unii își doresc să mergem și mai departe. În grupul meu politic există colegi care uh, nu vor să meargă atât de departe. Dar dacă dumneavoastră, în calitate de socialiști, doriți să transmiteți un semnal politic exact înainte de uh, alegerile parlamentare din Turcia, să transmiteți un mesaj care să poată fi utilizat de toate grupurile politice democratice din Turcia, atunci vă rog, vă rog din suflet să nu-mi forțați mâna, să nu uh, distrugem acest echilibru, spirit de echilibru din text. Eu sunt convinsă că raportorii din umbră mă susțin în acest demers și cer, deci, autorilor acestor amendamente să le retragă pentru că acesta nu se încadrează în uh, spiritul acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Umen Reuten. Acum trecem la raportul din umbră, care raport, din păcate, se le dau doar trei minute. Domnul Howitt mai întâi. Deci trebuie să vorbesc repede. Mai întâi doresc să mulțumesc doamnei Omen Reuten. Uh, nici eu n-am dormit azi noapte uh, pentru a citi toate amendamentele. Sunt absolut de acord cu principiul că nu dorim să intrăm prea mult în detalii, că avem nevoie de echilibru, trebuie să fim critici și obiectivi. Dânsa dorește să cooperăm pentru a reuși să obținem acest lucru și eu spun sincer că doresc și, și noi dorim să cooperăm. Sunt de acord cu Dunsa în legătură cu Ciprul Uh, din câte am înțeles eu din grupul meu și din altele, colegii ciprioți consideră că interesele lor trebuie reprezentate. În grupul meu vom avea o altă ședință pe această temă. Trebuie să găsim uh, un text în legătură cu Ciprul care să fie corect și obiectiv, cât de obiectiv posibil pentru a evita um, exagerările. Uh, și accept ideea să um, informăm obiectiv în legătură cu uh, aceste aspecte. Partea turcă a făcut propuneri la New York în legătură cu protocolul pentru a avansa, uh, avansa deci cred că trebuie să ținem cont de acest lucru și să introducem eventual acest aspect în text. Eu cred că Parlamentul trebuie să exprime în legătură cu astfel de aspecte, așa că vreau să știu exact ce uh, părere are doamna Omenroit în legătură cu acest aspect. În legătură cu amendamentele noastre, obiectivul de a deveni membru al Uniunii Europene, uh, integrarea capacităților, um, să vorbim despre revitalizarea progreselor, după cum doamna Omenroit nu își aduce aminte, sunt poziții pe care le-am afirmat anul trecut. Nu dorim să ne schimbăm radical poziția față de anul trecut, când am, am uh, afirmat aceste lucruri și poziția grupului socialiștilor și democratice este că, într-adevăr, obiectivul este ca Turcia să devină membru al Uniunii, a Uniunii și trebuie să spunem acest lucru, fie la, um, prin amendamentele votate în comisie, fie în plenară. Am explicat doamnei Omeroiten de ce insistăm pentru acest amendament. Pe de altă parte, Înțeleg de ce dânsa dorește să uh, prevină în legătură cu anumite lucruri, înțeleg obiectivul, dar doresc să spun că grupul meu nu dorește să blocheze sau să influențeze opinia uh, înaintea alegerilor din Turcia. Într-adevăr, alegerile din iunie sunt cruciale pentru viitorul Turciei. Situația actuală nu funcționează, nu mai avem capitole de negociat și uh, negocierile nu prea avansează um, și frustrarea de ambele părți e mare. De aceea cred că trebuie să rămânem la ceea ce am spus anul trecut, dar trebuie să transmitem semnale în legătură cu modul în care noi dorim să deblocăm situația. Și din punctul nostru de vedere al socialiștilor și democraților, acesta va fi obiectivul nostru. Vă mulțumim, domnule Howard, și pentru faptul că ați, pregăt- ați respectat cele trei minute. Are cuvântul domnul Lambsdorff. Tot trei minute. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei Omen Um, avem un uh, document în, în care uh, uh, se face, se reunesc tot felul de, de lucruri Uh, și practic se repetă ceea ce s-a spus în ultimii ani. În, uh, cred că colegii s-au dus ceva la considerentul A. Uh, în ultimii doi ani am găsit, o, am găsit o formulare care să fie pe placul tuturor. S-a ajuns la un consens și cred că dacă redeschidem dezbaterea, uh, revenim la uh, dezbaterea de idei din ultimii ani și nu vom ajunge nicăieri. Trebuie însă uh, să intrăm în detalii legătură cu anumite aspecte. Verzii au pregătit o listă de legi care reprezintă o problemă pentru că îngrădesc libertatea de opinie și cred că um, aceste aspecte își regăsesc locul în uh, raport. Trebuie să ne combinăm aceste amendamente cu altele legătură cu libertatea presei sau libera exprimare. Cred că trebuie să urmăm linia um, colegei Omen Reuten, să fim obiectivi, să nu um, luăm poziție față de um, de anumite întâmplări, ci să ținem cont de poziția Turciei în general și modul în care aceasta se angajează pe calea globalizării. Grupul meu a depus un amendament în legătură cu libertatea de opinie, libertatea presei, libertatea um, de um, a se reuni și dorim ca aceste aspecte să se regăsească în text, în raport. Considerăm că Turcia mai are multe progrese de făcut în legătură cu aceste um, uh, libertăți fundamentale care reprezintă primul din criteriile de la Copenhaga. În ceea ce privește capacitatea de absorpție. Um, aceasta încă nu este clar uh, definită. În engleză se vorbește despre integration capacity și în criteriile de la Copenhaga se spune că trebuie să se ridice obstacolele care stau în calea procesului de integrare. Este în interesul Uniunii Europene ca o țară candidată la aderare să promoveze acest proces de aderare. Este legitim acest lucru și Ria a spus că va examina amendamentele, va încerca să le reunească, dar eu mă întreb, une, întreb uneori cum putem spune printr-un amendament în mod serios că în Turcia nu există serviciu civil și nu putem accepta acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Lansdorf. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați respectat cele trei minute. Are cuvântul acum doamna Flotre. J'étais dans la lune. Mais... Uh, mă scuzați, uh, nu am fost uh, foarte atentă. Bineînțeles, 315 amendamente sunt multe, dar dacă le citim cu atenție, foarte puține dintre ele uh, Um, au o direcție diferită de linia generală a raportului doamnei Omen Reuten, care cred că este um, agreată în general de uh, colegi. Multe amendamente sunt de natură strict lingvistică și, după cum a spus antevorbitorul meu, Multe amendamente au obiectivul de a preciza sau a adăuga la anumite lucruri menționate deja în raport, deci pentru a explicita anumite aspecte. Și, dificultate, și de aceea cred că doamna Omenroyten va putea integra aceste amendamente. Uh, liberalii au depus și mai multe amendamente în legătură cu libertatea de exprimare, libertatea mass media, drepturile minorităților, um, problemele comunității curde, libertățile femeilor. Și cred că uh, ne-am înscris în linia pentru, pe care o duram în prima dezbatere și anume să uh, avem încurajări în text, dar și critici, dacă sunt obiective, după cum a spus doamna raportor. În ceea ce privește chestiunea relațiilor internaționale ale Turciei, cred că Turcia este evident o țară care um, este din ce în ce mai importantă în relațiile internaționale. Nu putem să ne mulțumim cu abordarea din aliniatul 39, cred că trebuie să revenim asupra acestui aspect. În ceea ce privește Ciprul, eu aș dori să regăsim uh, echilibrul din raportul precedent, pentru că astfel ni se permite să nu spunem că doar Turcia e de vină, pentru că Totuși, Parlamentul European n-a reușit să spună nimic serios în legătură cu Ciprul din 2004 încoace, să nu spunem că uh, e doar vina Turciei. Uh, trebuie să facem apel la toate părțile uh, implicate în conflict. Mi se pare important acest lucru. Același lucru și în legătură cu aderarea. Această perspectivă cred că trebuie să fie un uh, proces al cărui rezultat uh, nu este sigur, dar uh, negociem aderarea, nu negociem pentru că nu avem ceva mai bun de făcut. Deci trebuie să spunem clar acest lucru depus un amendament în legătură cu anumite capitole, capitole care în care se spune că Turcia, pe de o parte, își negociază o nouă Constituție și reforme justițiale și, justițiale, din justiție și noi spunem că criteriile de la Copenhaga sunt decisive, dar nu deschidem capitolele privind afacerile interne, justiția și drepturile fundamentale în negocieri. Deci nu ne oferim posibilitatea de a acționa, de a negocia cu Turcia în aceste domenii și acest lucru cred că este stupid. Ar fi bine ca acest aspect să se regăsească în raport. Van Are cuvântul acum domnul Van Orden. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Foarte mult, domnule președinte. Mai întâi aș dori să spun, recunosc faptul că în în orice grup politic din această instituție se exprimă păreri diferite în legătură cu aderarea Ciprului și în grupul meu inclusiv. Bineînțeles, guvernul britanic și mulți membri din grupul meu politic sprijină în mare măsură aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Vreau să comentez doar în legătură cu trei aspecte. În primul rând, evenimentele uh, din 1915 și amendamentele referitoare la expresia genocidul armean. Este oare util să, să alienăm și să insultăm Turcia în mod intenționat într-o, în situația de față în care uh, situația internațională este delicată și periculoasă? acest lucru este primit ca o privit sau privit ca o insultă calculată și trebuie, nu trebuie să uităm faptul că guvernul turc a sugerat și a oferit autorităților armene să facă parte să se instituie o comisie mixtă în legătură cu ce s-a întâmplat atunci, în 1915. Din nefericire, Armenia a răspuns negativ la această solicitare. Mi se pare că cei care doresc să fie, să insulte uh, în mod deliberat, insistă să se folosească în continuare această terminologie și cred că acest lucru trebuie evitat în legătură cu problema Ciprului. Recunosc că există resentimente vizavi de diferite grupuri sau minorități. Eu sunt de părere că în ultimii 50 de ani nu a existat o recunoaștere și ciprioții turci au, nu s-au bucurat de o privire corectă astfel încât izolarea Ceprului de Nord să fie evitată sau finali... Uh, și cred că perspectiva este ușor unilaterală și face ca guvernul turc să, să sprijine uh, negocierile în desfășurare. Dar cred că negocierile trebuie să fie, uh, să fie sprijinite și mai mult. Unele din amendamentele propuse însă nu sunt suficient de constructive. Și un ultim uh, comentariu pe care vreau să-l fac în această etapă se referă la capitolul energie. Există aici mai multe aline- paragrafe alineate, ceea ce se spune acolo este rezonabil, dar am, nu am fi suficient de deschiși în acest Parlament dacă nu am încuraja acest capitol al energiei și dacă nu ne-am străduit să îmbunătățim accesul la resursele energetice și deplasarea acestor, acestor rezerve, acestor resurse, precum și poziția Turciei în această privință Apoi, explorările din Mediterana, trebuie să ne asigurăm că acest lucru se face într-un mod corect și rezonabil. Amendamentele și uh, aș, v-aș ridica, mi-aș exprima rezervă față de amendamentele care stau în calea acestor negocieri. Trei minute. Următorul vorbitor. repet ceea ce am spus de multe ori. Noi sprijinim integrarea Turciei în Uniunea Europeană dacă se respectă toate criteriile care uh, trebuie respectate de toate statele care au aderat la Uniunea Europeană. Uh, bineînțeles, noi dorim uh, democratizarea Turciei și de aceea sprijinim uh, acest proces de aderare. Dar rămân uh, chestiuni care trebuie aduse în discuție, pentru că, după părerea mea, um, ideea nu este doar să facem presiuni sau uh, să criticăm această țară. Noi cerem Turciei să elibereze curzii peste 8.000 de curzi uh, avocați și așa mai departe care uh, sunt prizonieri în închisorile turce și să recunoască genocidul armenian nu este corect să se, să se spună că această situație deosebită um, face, ne, ne, ne permite să facem presiuni. Uh, folosind uh, acest uh, uh, formulare, genocidul armenian, dar acesta este un adevăr istoric. O țară nu poate să adere la Uniunea Europeană dacă continuă să încalce dreptul internațional și principiile fundamentale pe care uh, este fondată Uniunea Europeană. Raportorii din umbră spun că trebuie să înțelegem uh, Uh, problemele în ceea ce privește Ciprul și așa mai departe. Dar eu mă întreb, ce ar face ei dacă ce ni se întâmplă nouă s-ar întâmpla în țara lor? Trebuie să dăm dovadă de logică în aceste negocieri. Cred că toată lumea este de acord, inclusiv de uh, conducerea Uniunii Europene. În ceea ce privește Ciprul, trebuie să evocăm uh, adevărul, faptele. Orice contact Ehm, în orice contact cu Turcia se face referire la trecut, dar acum suntem în 2011, trebuie să se respecte legea mării. Eh, Turcia este singurul țăr care nu eh, a semnat eh, acordul privind legea mării. Se contestă dreptul unui stat membru de a-și folosi propria zonă economică pentru uh, a putea să își uh, folosească resursele. Um, se mai pune și problema orașului Famagusta, care uh, durează, este blocată de peste 30 de ani. Trebuie să redăm acest oraș locuitorilor săi. Deci, au existat evoluții, dar Turcia trebuie să uh, dezvăluiască, să, dezvă, să dezvăluie uh, informațiile din arhivele din 74. Domnul sau doamna Felclais are cuvântul. Um, um... Mulțumesc. Se, există un îndemn să se, să existe un raport echilibrat. Am ascultat și punctele de vedere ale altor grupuri și nu mă simt deloc încurajat să retrag vreunul din amendamentele grupului meu pentru că cred că este datoria noastră, dreptul nostru să critic, să fim critici și să monitorizăm în mod critic situația. Singurul lucru, singura concluzie este că s-au făcut progrese mici în Turcia din 2004 încoace și cred că chiar și numele raport cu privire la progresele înregistrate este un eufemism de fapt. Pe scurt, amendamentul 295 din partea mea și a domnului Mutar eu aș dori să-mi retrag numele, eh, are legătură cu alineatul 39 din raport cu privire la poziția Turciei vizavi de Iran. și um, armele nucleare de acolo. Uh, sunt conștient de faptul că Turcia a votat împotriva rezoluției Consiliului de Securitate al ONU și aș dori așadar ca numele meu să fie șters din dreptul acestui amendament 295 care... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Claes. Acum cer scuze colegilor care urmează, pentru că, din păcate, avem foarte puțin timp la dispoziție, așa că nu pot să le dau decât câte un minut la fiecare. Uh, domnul Kovacev, pentru un minut. Uh, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori în primul rând să mulțumesc doamnei Oman Ruiten pentru o activitate fructuoasă și suntem cu toții de acord că avem nevoie de o reformă în Turcia care trebuie să se împace cu toți vecinii săi. Poziția strategică a Turciei face o indispensabilă îndreptarea Turciei pe drumul uh, adevăratei democrații și a unor relații prietenești cu vecinii. De aceea cred că trebuie să mergem să mm, lucrăm împreună în domenii de încredere reciprocă și aș vrea să spun că Uniunea Europeană trebuie să colaboreze strâns cu Turcia în vederea unui mm, unui uh, dialog um, democratic cu vecinii. În ceea ce privește problema Ciprului, ratificarea protocoalelor cu Armenia, așa cum a spus doamna raportoare, nu pot fi decât de acord, nu pot fi decât de acord cu ratificarea acestor acorduri și um, acea, um, acea, sperăm ca proiectul de demolare a statuiei din uh, Turcia propusă de domnul Erdogan să nu împiedice acest uh, dialog și acord. Apoi eh, compens despăgubirile pentru cetățenii bulgari. Există însă și vești bune. Săptămâna trecută, un acord de admisie între UE și Turcia a fost finalizat de comisie și sper că statele membre vor fi toate de acord cu acest acord. Am salutat acordul eh, Turciei de a semna proiectul Nabucco Vă mulțumesc foarte mult. Per favore, un minut. Doamna Copa are cuvântul pentru un minut. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και να αναγνωρίσω τη δύσκολη... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit și eu pe doamna raportor. Știu că uh, are treabă serioasă cu toate aceste amendamente. Uh, Trebuie să spunem clar că nu dorim să creăm probleme în calea aderării. Uh, trebuie să se respecte condițiile, uh, bineînțeles, și angajamentele, atât din punctul de vedere al Uniunii, cât și din punctul de vedere al Turciei. Trebuie să recunoaștem faptul că s-au făcut progrese în ceea ce privește reforma constituțională sau uh, libertățile religioase pe de altă parte, nu s-au făcut progrese în alte domenii, de exemplu, în uh, problema Ciprului, problema cipriotă. Deci, trebuie să menținem poziția actuală în legătură cu acest aspect. Nu avem ce să facem altceva. Deci, în ciuda îmbunătățirii relațiilor între Turcia și Uniunea Europeană, continuă să se încalce spațiul aerian al Greciei, și uh, să nu uităm situația acestor uh, insule mici uh, deasupra cărora zboară avioanele militare în fiecare zi la mică altitudine. Și aceste probleme nu vor fi rezolvate nici cu programele politice, decât prin relații de bună vecinătate i Mulțumesc, domnule președinte. Și eu a vrea să-i mulumesc doamnei oomen ruijten pentru raportul său și faptul că există atât de multe amendamente nu e neapărat ceva uh, extraordinar, având în vedere situația cu celelalte rapoarte pe această temă din ultimii ani. Și eu am depus câteva amendamente. Propuneam, spre exemplu, să uh, menționăm în considerente adoptarea ultimului raport a Parlamentului European în ceea ce privește relațiile economice și cu Turcia și să menționăm faptul că este vorba de, de unul dintre cei mai mari parteneri uh, economici ai UE. Apoi, problema vizelor, după cum știți, este o problemă majoră. În momentul în care vom avea, vom semna acest acord de readmisie, va veni momentul ca și Uniunea Europeană să dea dovadă de simțul răspunderii și să ușureze, să înlesnească acordarea vizelor pentru studenți, pentru uh, oamenii de afaceri, uh, scopul fiind ulterior să liberalizăm total vizele. Apoi, în ceea ce privește Ciprul, a venit momentul să organizăm o dezbatere generală, deschisă, clară în ceea ce privește toate aspectele legate de problema cipriotă și în același timp trebuie să recunoaștem, să amintim faptul că în 2004 Uniunea Europeană s-a angajat să uh, militeze în favoarea uh, încheierii izolării de care uh, suferă comunitatea cipriotă turcă. Mulțumesc, domnul Tană, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu la rândul meu să mulțumesc doamnei raportor pentru un document atât de echilibrat. E o adevărată provocare acest lucru, însă sunt în continuare îngrijorat în ceea ce privește situația creștinilor din Turcia și faptul că uh, au existat probleme în ceea ce privește redeschiderea Bisericii Ortodoxe. Uh, după părerea mea, uh, După părerea mea, autoritățile au încercat să explice de ce acest lucru nu a fost făcut, însă nu a fost destul de convingătoare. Apoi, bineînțeles, vedem uh, care este situația în relațiile dintre Turcia și Israel și uh, știm că Uh, există din partea Turciei uh, neajunsuri în ceea ce privește implementarea concretă a uh, politicii comune de securitate și apărare. Mai ales mă refer aici la chestiunea cipriotă. Știu că nu s-a reușit să se ajungă la un acord în acest sens. Apoi se vorbește despre uh, armata Turciei, se vorbește despre orașul Famagusta. Uh, retragerea armatei ar fi deja o dovadă de bunăvoință. Uh, și ultimul subiect evocat este Armenia. În principiu, eu, uh, bineînțeles, uh, regret faptul că se utilizează această sintagmă, genocidul armen, însă, după părerea mea, Având în vedere situația din uh, Karabakh și situația cu Azerbaijanul, această problemă poate fi rezolvată. Mulțumesc, domnul Preda, un minut. Mulțumesc, mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau și eu să o felicit pe Ria Uman pentru modul în care a redactat raportul. Am prezentat câteva amendamente și aș vrea să explic spiritul uh, lor. În primul rând, eu cred că în uh, cazul capitolelor de negociere pentru care pregătirile tehnice au fost uh, deja îndeplinite. Negocierile de aderare ar trebui să înceapă uh, pentru a îngădui o discuție uh, reală pe baza căreia Turcia să se îndrepte către adoptarea acquis-ului. În acest context am vrut să subliniez progresul făcut de Turcia în ceea ce privește criteriile tehnice de deschidere a negocierilor referitoare la competiție și am dorit de asemenea să Uh, subliniez faptul că deschiderea capitolului de negocieri privind justiția și drepturile fundamentale poate oferi un context ideal pentru a motiva turcia să avanseze pe drumul reformelor. Uh, în fine am notat uh, că trebuie să apreciem sprijinul acordat de turcia pentru stabilirea scutului antirachetă menit să protejeze membrii europeni ai nato. mulțumesc. Mulțumim, domnule Preda, și pentru faptul că ați respectat timpul redus al ale cuvântului. Doamna Boțcurt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc lui Ria pentru uh, viziunea sa în legătură cu viitor. în legătură, au spus ceva în legătură cu un raport bilateral între Grecia și Turcia și um, mă bucur de um, acordul privind readmiterea uh, imigranților, emigranților ilegali, uh, dar Având în vedere că vorbim despre vizionari și viziuni, sunt de acord cu ea. Trebuie să fim și noi vizionari în acest raport, să privim spre viitor și observăm că practic se acumulează dificultățile, dar nu trebuie să privim, privim spre trecut, trebuie să vedem ce soluții putem oferi pentru viitor. Și cred că în Parlament trebuie să vedem cum putem avansa în relația cu Turcia, cum putem aborda, avea o atitudine pozitivă, constructivă. Are cuvântul domnul Cacin. Onorevole Caci, non c'è. Domnul Cacin, un minut. Domnul Dafen. Regret că trebuie să spun faptul că este vorba de o combinație de trei factori care care au amânat puțin procesul de uh, aderare, în primul rând, performanța scăzută a Consiliului, al doilea factor, ideologia de stat cu privire la Turcia și, în al treilea rând, de lăsarea de ambele părți, deci manifestată de ambele părți cu privire la Cipru. Cred că această combinație înseamnă că în anul acesta nu va exista niciun gest de substanță, de fond de pe, din partea ambelor părți și că trebuie să recunoaștem că procesul de aderare este împiedicat și anul viitor va trebui să ne întrebăm și va trebui să ne propunem alte alternative vis-a-vis -vis de uh, aderare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Daf. Dom dau cuvântul domnului Cunoțacov. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să o felicit pe doamna raportor pentru raportul său de excelentă calitate. Într-adevăr, s-au depus uh, foarte multe amendamente, dar sunt sigur că vom ajunge la un rezultat bun care va putea fi sprijinit de marea majoritate a colegilor. Trebuie să avem o poziție justă, o atitudine justă în relația cu Turcia. Asta nu înseamnă că nu putem să fim și severi. Chiar trebuie să fim severi dacă uh, Turcia acumulează întârzierile de dovadă de slăbiciuni sau Ankara are rezerve în legătură cu criteriile uh, de aderare ale Uniunii Europene. Există și obligația ca Turcia să ratifice um, Convenția ONU privind uh, dreptul mării. Um, toate statele membre au ratificat acest text și toate țările candidate la aderare de asemenea, cu unica excepție a Turciei. Deci trebuie să încurajăm guvernul turc să, spri, să uh, semneze și el să ratifice această convenție. Și se mai pune problema relațiilor de bună vecinătate. Este foarte important să se pună capăt uh, încălcării spațiului aerian al unui stat membru și anume Grecia. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Mavro Nicolas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun uh, încă o dată că îi mulțumesc, doamnei raportor, pentru acest text echilibrat și pentru modul echilibrat în care a abordat diferitele aspecte în legătură cu Turcia. În ceea ce privește problema cipriotă, eu aș dori să se înțeleagă faptul că anumite aspecte legate de colonizarea acestor teritorii ocupate și faptul că Famagusta ar trebui să, da, să fie, orașul Famagusta ar trebui să fie dat înapoi populației sale, uh, sunt condiții sine qua non pentru negocieri. și pentru a avea relații bune cu Turcia. Pe de altă parte, capitolul energie uh, va putea fi deschis numai în momentul în care Turcia va respecta țările vecine, uh, membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Grecia sau Cipru, așa cum s-a întâmplat în anumite situații. Aș dori să spun de asemenea că Doamna Flotr Verzi reiau uh, aspectele legate de comerțul direct cu teritoriile ocupate și recunosc practic implicit uh, situația Ciprului. Eu trebuie să spun că această poziție este problematică, având în vedere poziția Uniunii Europene și a Națiunilor Unite. Are cuvântul acum domnul Papadopoulos. Mulțumesc, doamna Papadopoulou, mă scuzați. Suntem siguri că doamna raportor uh, va reuși să găsească o soluție bună pentru aceste peste 300 de uh, amendamente. Eu am depus amendamentul 215 și sprijin amendamentele 220 și altele. În ceea ce privește Ciprul, s-au depus mai multe amendamente în ceea ce privește vina Turciei în această problemă. Noi dorim uh, să uh, menționăm uh, fapte obiective și acestea arată că Turcia a greșit, că Turcia a făcut tot felul de lucruri în Cipru care nu sunt acceptabile și trebuie să cităm în raport aceste aspecte. Se mai pune și problema încălcării libertății religioase ai uh, ciprioților uh, greci. Nu să nu uităm ce s-a întâmplat de Crăciun și trebuie să spunem în raport și acest lucru. Mulțumim, domnule Papadopoulos. Mai avem 5 minute la dispoziție um, pentru reacția finală a doamnei raportor Oman Reuten. Vă rog. Eh, domnule președinte, eh, voi vorbi scurt pot uh, răspunde colegilor mei că turcii nu numai că vor primi un, tra un tratament uh, corect, ci și colegii mei. Voi încerca să fiu critică, dar corectă. Ceea ce vreau să spun, domnule președinte, este că în 2006, acesta este al patrulea raport, în primul meu raport însă, am făcut câteva comentarii în legătură cu problemele și relațiile bilaterale între Turcia și alte țări. Aceste comentarii au fost apreciate. Anul acesta, însă, am procedat diferit. Însă se pare că comentariile vechi revin iarăși și iarăși. Trebuie să spun colegilor mei următorul lucru nu trebuie să cădem în capcana repetării ceea ce am spus în anii precedenți. Orice contribuție putem uh, aduce la rezolvarea problemelor uh, trebuie făcut. Nu vom reuși însă acest lucru dacă pur și simplu lărgim uh, sfera um, disputelor care au loc în legătură cu ce s-a spus despre aderare, Vreau să fiu cinstită și consecventă. Voi răspunde domnului Preda, care a vorbit despre mai multe amendamente cu privire la competitivitate sau concurență. Acest capitol este un capitol în care în legătură cu care Comisia întâmpină multe dificultăți în discuțiile cu Turcia pentru că acesta este un domeniu în care Turcia nu este gata. Ne putem pune dorințe și dorim ca, um, unele, ca multe capitole să fie deschise când acest lucru este însă imposibil. Așadar, acesta este răspunsul meu, cu comentarii critice, corecte, cinstite toată lumea. Cine dorește poate să vină să vorbească cu mine, le voi oferi o ceașcă, o cană de cafea. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Ați, uh, ne-ați salvat câteva minute, uh, ceea ce înseamnă că vom începe sesiunea de vot la timp. Uh, câteva cuvinte despre votul în plenara din 10 februarie, apoi în martie. Deci vă rog să să introduceți cartelele de vot acolo unde trebuie pentru a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, care este... Deci este vorba de o sesiune de vot în legătură cu uh, raportul referitor la abordarea UE privind Iranul. Anche, eh, 301 da. amendamente au fost introduse, dintre care multele sunt asemănătoare. Știu că a existat diferite ședințe, întruniri între raportorii din umbră, care au reușit să redacteze 18 amendamente de compromis și uh, multe dintre ele au fost acceptate. Astfel, acum putem să trecem la vot. Începem cu Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Compromisul 4. Cine este pentru? Repet, compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ajungem la 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 78 a fost respins. Atunci va trebui să votăm amendamentele intermediare 79 și 80, care sunt identice. Cine este pentru 79 și 80? Împotrivă? 79-80 se respinge. Acum 81. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 82. Cine este pentru? Se respinge. 83. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Și acum, în ceea ce privește 84, amendamentul 84, doriți un vot uh, de verificare? Foarte bine, atunci în acest caz reluăm votul pentru 84, vot electronic. S-a deschis votul. 84, s-a deschis votul, verificăm. S-a închis votul cât suntem în total? 56 de persoane. Foarte bine. 32 împotrivă, 24 pentru. Deci se respinge. Ajungem acum la 85, de fapt a fost retras. Trecem la 86. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Atunci ajungem la 87, 88, 89 care sunt identice, se votează împreună. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 91 pentru. Împotriva? Abțineri? Eu aș zice că se adoptă. 90, 92. A, doriți să verificăm. Verificăm electronic pentru 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci, 26 împotrivă, 34 pentru, se adoptă. Acum, 91 și 92 se votează împreună. Deci, 90, 92 și 93. Cine este pentru? abține și se adoptă. Acum, 94. Pentru. abține și se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 102. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 103, 104, 105 și 106 împreună. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 107. Doriți să verificăm? Foarte bine. Votăm împreună acum 103, 104, 105 și 106. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 împotriva, 34 pentru. Se adoptă. Astfel ajungem la Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum, compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum, 108. 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Allora, abbiamo un emendamento... Foarte bine, ajungem acum la amendamentul oral și se supune la vot. Vedeți înscris textul. Cine este pentru? Împotriva? Abține și se adoptă. 109-115. Cine este pentru? Întrerupem votul în ceea ce vrește 109-115. Avem o intervenție din partea doamnei Șache. Yes, thank you. Thank you, Chairman. Este un subiect dificil acesta pentru că toată lumea condamnă cu fermitate uh, execuția uh, cetățenei uh, doamna Barami. Vreau să întreb colegii ce putem să facem, deoarece am, fost, am căzut de acord să nu uh, dăm nume individuale. Fiecare uh, execuție este un dezastru. Așadar, uh, vom ridica acest punct specific sau nu? deoarece am căzut de acord să nu dăm nume individuale. Nu cred însă că acest caz este mai puțin oribil sau mai puțin condamnabil sau regretabil. Cred însă că trebuie să ne respectăm acordul inițial de principiu. Mulțumesc. Prindiamo atto della sua Bine, am notat observația dumneavoastră, dar amendamentul oral a fost votat și deci nu mai putem să schimbăm rezultatul votului. Îmi pare rău, am uh, încercat să vă atrag atenția, dar nu m-ați observat și ar fi fost, observația mea ar fi fost relevantă înaintea votului. Putem să votăm din nou, domnule președinte? Nu deschid discuția în legătură cu acest aspect. Îmi pare foarte rău dacă așa au mers lucrurile, dacă nu v-am văzut înainte, dar nu putem să schimbăm votul. Continuăm cu votul pentru um, amendamentele 109 și 115. Voti contra. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114. Cine este pentru? Foarte bine, vom verifica electronic pentru 109 115. S-a deschis votul. S-a deschis votul, s-a închis votul. 37 de voturi împotrivă, deci plus 1, 38, 30, 29 pentru. Acum 114. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 119 pentru. Împotriva, abțineri se respinge. 120, 121, 122 sunt identice, le votăm împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126, 127, 128 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 138. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 140-141. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 143. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 145. Pentru. Împotrivă, Abțineri se adoptă. 146 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 147-212 sunt identice. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 149, 150, 151 identice. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. S-a retras 155, ajungem la compromisul 9. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 160, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 161, 62, 63, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Acum, 160 4. Atunci verificăm. Vot electronic pentru amendamentele 161, 162, 163. Verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci, 35 pentru, 33 împotrivă. Deci, se adoptă. Și astfel ajungem la 166, 167, 168. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 169 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 170 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 100 72, 173, 174 identice. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 175 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 176 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 177 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Ajungem la 183. Împreună cu 184 și 185, identice. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 186 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 219 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 187. Este un amendament oral care în principiu va fost distribuit. Nu știu dacă vreun coordonator sau alt reprezentant al PPE dorește să argumenteze în favoarea acestui. Domnul Galer, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Scopul este acela. Dacă suntem de acord, am putea retrage 188. Aș dori ca la mijloc să se insereze ceva. Scopul este să depindă în mod uh, să depindă de întâlniri cu societatea civilă și după punct să se sugereze uh, întâlniri și cu deținuții politici care să nu reprezintă însă o condiție. Așadar, institutions should be conditional on meetings with representatives of civil society visitors should request meetings with political prisoners especially those sentenced to death. that is what we would include. am dorit să se includă această porțiune așadar. Mi-au fost semnalate două intervenții. Uh, colegii Muniz și Van Orden. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu articolul 156 cu, uh, sau conform articolului 156 din regulament, uh, suntem împotriva prezentării unui amendament oral. Domnul Van Orden. Sunt de acord, domnule președinte. Trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește aceste vizite. Știm că există un lobby pentru vizite în Ulan. Știm că autoritățile iraniene folosesc aceste vizite în scopuri de propagandă. Așa că nu cred că acest amendament oral trebuie sprijinit. Bine, nu apără la discuțiune. Bine, nu deschid uh, discuția chiar dacă au cerut și alt colegi să ia cuvântul pentru că mm, doamna Munița a invocat o regulă de procedură se opune amendamentului oral, așa că votăm textul așa cum este, fără amendament oral, pentru că e, regulamentul prevede această posibilitate. Deci votăm amendamentul 187 fără amendament oral, așa cum este. cine pentru? Împotrivă. Nu este clar care este rezultatul, așa că verificăm prin vot electronic să deschizi votul pentru amendamentul 187. Aperta la votazione. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Sì, eh, se, vuole, se lei vuole comunicare, beh ormai... S-a închis votul. Dacă doriți eh, să comunicați poziția grupului dumneavoastră, domnule Galer, puteți să o faceți. Se vuole comunicare la poziție... Dacă doriți să comunicați poziția grupului dumneavoastră, pentru că votăm fără amendamentul dumneavoastră oral, deci puteți clarifica poziția grupului dumneavoastră. Da, meiner Fraktion, dass wir... Pentru grupul meu, eu aș spune să nu sprijinim acest amendament fără amendamentul oral. Allora... Bine. S-a închis votul. 54 de voturi împotrivă, 12 voturi pentru, se respinge. Amendamentul 188. Îl votăm pentru că vot, amendamentul precedent nu a fost adoptat. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190. Nu, verificăm pentru amendamentul 189. S-a deschis votul electronic de verificare pentru amendamentul 189. Chiudiamo la votazione. S-a închis votul. Se adoptă cu 37 de voturi pentru, 32 împotrivă. Mm, fără discuție a fost adoptat. Trecem la compromisul 11. Cine-i pentru? Cine-i pentru compromisul 11? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 200-201, identice. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 203. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 202-204 pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 205, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 213, trebuie să dau cuvântul cuiva din PPE pentru a prezenta acest amendament oral. Domnul Galer, vă rog, aveți cuvântul în legătură cu ce s-a spus mai devreme, uh, propunem să se șteargă ultima frază, deoarece se referă la cazuri individuale. Deci am, am sugerat să se elimine, să se șteargă ultima frază. Da, eu am introdus amendamentele, am sub... Dacă este cineva care ar fi luat legătura cu mine ar fi primit răspunsul pe care vi-l dau acum, adică este inacceptabil, deoarece această doamnă a fost executată Și atunci, de ce nu ar trebui să cerem înaltului comisar să facă ceva? I want to have it voted. Deci aș dori să se voteze. Anche in questo caso. Și în acest caz, după cum știți, Vă rog, atenție, o, o secundă. Și în acest caz, după cum știți, poate să avem un singur, putem să avem un singur coleg care să fie împotriva amendamentului oral și atunci trebuie să votăm amendamentul 213 așa cum este fără amendament oral. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 214. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 218 pentru. Împotrivă. Abțineri nu e clar, așa că verificăm vot electronic pentru amendamentul 218. Să deschis votul. 218, vot electronic. Deci, votul electronic pentru amendamentul 218. S-a închis votul. 32 de voturi împotrivă, 36 de voturi pentru, se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 229. Vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 14. Acum cine-i pentru? A doua parte a mm, amendamentului 229 verificăm, deci verificăm prin vot electronic vet, votul pentru a doua parte din 229. Să deschizi votul. Chiusa la votație. S-a închis votul. 40 de voturi împotrivă, 30 pentru, se respinge. Ehm, Compromisul, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 234, 235, 236, identice, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar care este rezultatul votului. Cred că se adoptă, dar nu sunt sigur, așa că verificăm. Ehm, votul pentru cele trei amendamente identice. Aperta la votazione, mancano due colleghi, nessuno. Bene. S-a închis votul, 34 de voturi împotrivă, 36 pentru, se adoptă. 237. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 241 pentru, împotrivă. Vom verifica prin vot electronic pentru că nu e clar rezultatul. Deci pentru amendamentul 241 s-a deschis votul. Trei colegi nu hanno votato, un coleg nu a votat. Trei colegi încă nu au votat, un coleg a votat toată lumea. S-a închis votul, 33 de voturi împotriva, 36 pentru, se adoptă. Compromisul 15 acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 258. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 259 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 261 pentru împotrivă, abțineri, cred că se respinge, 262, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 263 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 264 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 265 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Compromisul 17. Nu. Verificăm. Pentru amendamentul 265, dacă nu mă credeți, uh, s-a închis votul. 37 de voturi împotrivă, 33 pentru. Deci se respinge. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 281 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se respinge. Se corectează domnul președinte. 282 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 283 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 284. Mai avem un amendament oral al domnului Landsbergis. Vă rog. Lei, a lei la parola, onorevol. Yeah, Mr. President and colleagues, I... Domnule președinte, dragi colegi, aș dori să propun o versiune simplificată care să spună după includerea atacurilor ștergere și apoi adăugarea tabere de refugiați iranieni. Doamna Muniț, suntem împotriva amendamentelor al domnului președinte. După cum am mai spus, e suficient ca un singur coleg să fie împotriva amendamentului oral pentru a nu-l accepta, pentru a nu-l pune la vot. Deci votăm amendamentul 284 așa cum este. cine pentru? Împotrivă. ține se respinge. 286 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 287 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 295 acum, împreună cu 296 și 297. Cine-i pentru? Împotrivă? Nu e clar rezultatul, așa că verificăm prin vot electronic uh, pentru amendamentele 295, 296, 297 identice. 69 de colegi au votat, s-a închis 68. S-a închis votul, 33 împotrivă, 35 pentru, se adoptă. Trecem la amendamentul 299. Cine este pentru? Sunteți pentru 299? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul oral 2 îl aveți pe lista de vot. cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 301. Acum cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotriva abțineri. Nu e clar rezultatul votului, așa că verificăm vot electronic pentru amendamentul 22. ci riescono. Ci sono due colleghi che non hanno... Doi colegi încă n-au votat, sunt uh, distrați, dar închidem oricum votul. Pot să aștept, dar nu la nesfârșit. Deci 34 pentru, 35 împotrivă, se respinge. N-au decât colegii să fie atenți. 23 acum, pentru împotriva abțineri se respinge. 24 pentru, împotriva abțineri se respinge. 25 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 2, cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30 acum, cine pentru? împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 31 a fost retras. 32. Cine-i pentru? Doriți să spuneți ceva? Nu. Doriți să verificăm pentru amendamentul 30. A deschis votul. Să deschis votul electronic de control în legătură cu amendamentul 30. Că deci s-a votat totul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 35 de voturi Împotrivă, aveți dreptate, cu o diferență de un vot se respinge. S-a retras amendamentul 31, votăm amendamentul 32. cine e pentru? Împotriva abțineri. Rezultatul nu e clar, așa că să deschis votul pentru amendamentul 32. S-a închis votul. Amendamentele 33 și 34 acum identice. 35 retras, 36. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Am, se retrage amendamentul 39, 40. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Doriți să controlăm, să controlăm prin vot electronic. S-a deschis votul. 69 a chiusa la votazione. S-a închis votul. 29 împotrivă, 40 pentru, se adoptă. Amendamentul 43, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5, amendamentele 54 și 55 identice. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57 pentru. împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm? Pentru amendamentul 57 s-a deschis votul. 69 ă, de persoane au votat, 35 împotrivă, 34 pentru, se respinge. Deci trebuie să votăm fiecare dintre următoarele amendamente pe rând. 58. cine pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 63 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 64 și 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 66. 64-65 uh, identice, vot electronic. Si 64-65, bine, c'è un... Un coleg încă nu a votat, dar închidem totuși votul. 33 împotrivă, 31 pentru, se respinge. 66. Acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 67. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru. Împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 70 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 3. cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 5 acum. Îmi cer scuze, spune domnule, domnul președinte. Amendamentul 3 a fost respins, deci trebuie să votăm amendamentul 4. Deci, să deschid, uh, votăm pentru amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, nu am văzut bine care e rezultatul votului, așa că verificăm prin vot electronic. Pentru amendamentul 5 s-a deschis votul. Ecco, chiusa la votazione, unanimità 30. S-a închis votul, 37 împotrivă, 32 pentru, se respinge. Amendamentul 6, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 este retras, amendamentul 8, cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 și 11 identice pentru, împotrivă, abțineri se, cred că se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru? Deci, doriți să verificăm votul pentru amendamentele 10 și 11. Bine, s-a deschis votul electronic Uh, pentru aceste amendamente 10 și 11. Chiusa. 34 31 34 împotrivă, 31 pentru, se respinge. Compromisul 1, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Acum votăm electronic, vot final. S-a deschis votul fare altre cose. 68 a 68. 68 de persoane au votat, s-a închis votul. 62 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Felicitări! Doar 3 voturi împotrivă. Uh, și raportul este adoptat. Felicitări raportorului. A cerut cuvântul domnul Sarafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Pur și simplu pentru a spune că în comisia aceasta întotdeauna s-a urmărit un, o tradiție, un fel de acord între gentlemen și anume că se adoptă amendamentele orale și nu se aplică uh, regulamentul de procedură. Luăm notă, domnule președinte, de faptul că din partea anumitor grupuri politice s-a împiedicat aplicarea acestui uh, gentleman agreement. Și atunci, bineînțeles, acest lucru se va repercuta și în voturile ce vor urma în alte rapoarte. Uh, în mod democratic, întotdeauna am acceptat amendamentele orale, însă amendamentele orale care au fost uh, prezentate de grupul meu au fost decise astăzi dimineață, deci eu credeam că prin acest acord vom uh, avea soluția cea mai democratică, dar se pare că nu așa a fost cazul. S-a aplicat regulamentul strict la literă. Luăm notă de acest lucru. Nu, comentii fare Nu am observații în legătură cu ceea ce ați spus dumneavoastră. Este dreptul dumneavoastră să spuneți ce doriți, dar e adevărat de asemenea faptul că e suficient ca un singur coleg să nu fie de acord cu un amendament oral și din punct de vedere formal, conform regulamentului, uh, nu putem include acest amendament oral, nu-l putem vota. Dacă până acum uh, cu acordul a trei grupuri uh, s-a permis acest lucru, foarte bine, dar aceasta e regula și nu avem ce să facem. Mulțumesc. Las domnului Pașcu acum președinția ședinței pentru restul după mesei. fost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 Vom trece la discuția amendamentelor și a raportului cu privire la relațiile dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului. Aș dori să îl rog pe domnul Bodis să ia cuvântul. Domnule, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în acest raport, mesajul pe care încercăm să-l transmitem este că noi, Uniunea Europeană și parte membră a uh, Consiliului de Cooperare al Golfului, trebuie să aprofundăm și să dezvoltăm relațiile noastre politice, iar domeniile de cooperare uh, în care am putea face acest lucru sunt numeroase, însă mai întâi trebuie să încheiem aceste negocieri îndelungate, care au început deja acum 20 de ani, tocmai pentru a încheia un acord de liber schimb. 72 de amendamente au fost depuse pe marginea acestui raport. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la îmbogățirea acestui text. Doresc să mulțumesc în mod special raportorilor din umbră pentru cooperarea lor un număr important dintre amendamente, de fapt, au fost, au fost uh, grupate în amendamente de compromis care ar putea fi susținute de mare parte din grupurile politice. Amendamentele care au fost înaintate se referă în principal la cinci mari aspecte. Pe de o parte, drepturile omului, apoi, în al doilea rând, toate chestiunile diplomatice cu caracter regional, medierile, în al treilea rând, dialogul interreligios, în al patrulea rând, vizibilitatea acțiunii Uniunii Europene și rolul pe care trebuie și poate să-l îndeplinească Serviciul European pentru Acțiune Externă și, în al cincilea rând, dezvoltarea relațiilor bilaterale. În ceea ce privește primul punct, drepturile omului, numeroase amendamente, de fapt, traduc o preocupare, o îngrijorare a colegilor noștri în ceea ce privește drepturile femeilor, egalitatea de gen, lupta împotriva oricărei forme de discriminare, discriminare, spre exemplu, uh, legată de apartenența religioasă sau apartenența față în, la o minoritate. Amendamentele, de asemenea, au uh, demonstrat că există îngrijorări în ceea ce privește situația lucrătorilor migranți. Amendamentele de altfel amintesc pe această temă uh, a drepturilor omului faptul că noi, Parlamentul European, ne opunem pedepsei capitale și ne opunem pedepselor prin mutilare, care, din păcate, încă mai sunt în vigoare în toate statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului. Însă, trebuie totuși să subliniem faptul că țările arabe din Golf, de câțiva ani de zile încoace, au lansat uh, procese de reformă, de modernizare uh, politică și socială, care reprezintă, de fapt, anumite dinamici ce merită să fie încurajate și susținute. Eforturile depuse de țările arabe din Golf trebuie să fie continuate și această, acest subiect trebuie să devină un subiect de discuții politice, discuții deschise, constructive între statele arabe din Golf și Uniunea Europeană. În al, al doilea punct, diplomația regională. Noi insistăm în raportul nostru asupra rolului important pe care îl joacă uh, țările CCG, mediere în uh, situația palestiniană, mediere în criza din Liban, lupta împotriva terorismului. Pe de altă parte, Consiliul de Cooperare al Golfului reprezintă un exemplu de un model de stabilitate în această regiune și deci putem sublinia voința acesteia de a ajunge la pace în această regiune destul de instabilă. În primul raport se evoca deja acest lucru, am evocat, am găsit anumite compromisuri cu raportorii din umbră, compromisuri care mi se par foarte bune tocmai pentru a pune în relief acest aspect. Consiliul de Cooperare al Golfului este un actor de mare importanță în această regiune. Acum câteva zile, prin intermediul Băncii eh, Islamice de Dezvoltare, s-a găsit un acord pentru a finanța uh, proiecte de reconstrucție uh, pentru o valoare de 6 de miliarde de euro, proiecte, spre exemplu, cele mai urgente fiind în fâșia Gaza. Asta și cerem noi în amendamentul de compromis numărul 8. Însă trebuie să se depășească această sumă de 6 milioane de dolari uh, care e o sumă ce nu oglindește într-adevăr capacitățile financiare ale acestor state. Apoi, dialogul interreligios. Uh, influența țărilor arabe în această regiune este din ce în ce mai mare și foarte multe amendamente amintesc faptul că aceste state pot și trebuie să joace un rol activ în dialogul interreligios chiar și în comunitățile sunite și șiite și nu numai între creștini și musulmani. Bineînțeles, mizele acestui dialog sunt subliniate în amendamentele ce au fost introduse. Apoi, dialogul intercultural, de asemenea, este abordat, precum și mizele unei mai bune înțelegeri reciproce și s-au propus câteva idei, spre exemplu, schimburi între universități care să fie mai uh, sporite, cu o mobilitate sporită a profesorilor, a studenților, a elevilor, a cercetătorilor. Propunem o mai bună cooperare în domeniul informării și întărirea unor proiecte precum proiectul Punte, uh, care se referă la diplomație E nevoie de asemenea și de acțiuni de sensibilizare, de conștientizare în acest sens. Acum, în ceea ce privește vizibilitatea Uniunii Europene și a rolului pe care îl uh, îndeplinește Serviciul European de, pentru Acțiune Externă, ne punem întrebarea cum putem uh, aprofunda aceste relații. Și prin amendamentele de compromis uh, lansăm câteva idei și propuneri concrete. Europa are acum un serviciu diplomatic și deci trebuie să-l utilizeze. Cerem deci ca o nouă misiune diplomatică a Uniunii Europene să fie deschisă în țările din Golf, pentru că în momentul de față nu există decât o singură reprezentanță pentru cele șase țări din uh, Golf. Uh, se află la Riad, în Arabia Saudită. Însă Uniunea Europeană nu are vizibilitate suficientă în aceste țări din Golf și se pare că în momentul de față nici nu-și alocă mijloacele necesare pentru a fi mai vizibilă. Dacă dorim să, să semnăm un acord de liber schimb, uh, un acord pe care îl negociem de atât de multă vreme cu țările din Golf, ar, uh, pentru că acest acord trebuie să devină unul indispensabil pentru partenerii noștri. Însă, pentru a obține acest lucru, ar trebui ca Uniunea Europeană să fie mai vizibilă. Relațiile bilaterale, medierile. Am avut foarte multe discuții cu raportorii din umbră pe această temă și ne-am pus întrebarea ce trebuie să facem dacă negocierile legate de acordul de liber schimb nu ajung la un rezultat concret timp de ani de zile. Și ajungem într-un impas. Eu împărtășesc uh, această acest punct de vedere, însă nu toate grupurile politice sunt de, de acord cu acest lucru. Unii cred, deci, că un acord bilateral între Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului, în loc de a avea un astfel de acord, am putea să găsim o altă cale, și anume să încurajăm relații bilaterale între Uniunea Europeană și fiecare din statele membre din Consiliul de Cooperare al Golfului. Uh, acest lucru ar putea să fie în continuare dezbătut în comisia noastră și în plen. Iar în final, mi-am dorit să nu figureze niciun caz specific în acest raport, pentru că scopul raportului este să analizeze relațiile noastre cu ansamblul acesta și anume Consiliul de Cooperare al Golfului și nu ne-am uh, fixat drept scop să țintim uh, raportul și să-l axăm pe vreun stat arab în parte. Știu că au fost făcute sugestii în acest sens, dar eu am încercat să ajung printr-un amendament de compromis la o situație în care se înlătură orice referire directă la vreun stat în parte. Și, dacă îmi permiteți, în final o precizare. Există o greșeală de traducere, o greșeală importantă de traducere dinspre franceză spre engleză la liniatul 4. În franceză se spune dreptul muncii, care în engleză ar trebui să se traducă prin dreptul muncii și nu prin dreptul la muncă, așa cum uh, apare în versiunea actuală. Vă mulțumesc pentru atenție. This. Mulțumesc, domnule Bodis. Și acum aș dori să rog pe domnul Richard Howitt să ia cuvântul. Thanks very much. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu fac parte din grupul democrat și aș vrea să spun că domnul Poldi a manifestat întotdeauna un, interes deosebit pentru această regiune și a, fost, a avut întotdeauna o abordare corectă și inclusivă. Și de aceea doresc să-i mulțumesc și să spun că îl să-l complimentez pentru raportul său, pentru activitatea desfășurată și punctele relevate ne-a interesat acea listă comună la considerentul B, paragraful 6, procesul de pace din Orientul Mijlociu, apoi Darfurul. Nu. Apoi, în legătură cu alinatul referitor la antidiscriminare, alinatul patru, ni se pare că este important să se numească acolo toate discriminările, toate tipurile de discriminare, și apoi diferitele sensuri ale cuvântului minoritate sau minorități. Noi am dori, noi dorim să se reflecte acest lucru în alinatul patru. Am avut o discuție importantă, referit, sensibilă, referitoare la pedapsa cu moartea. Practicile de execuție noi, pe care noi le considerăm atât de respingătoare. Domnul de aceea Apoi, lista de la Darfur există în acest, este menționată în paragraf și dorim să atragem atenția asupra unora din metodele cele mai odioase folosite în regiune. Apoi o referire pozitivă la inițiativa de pace și procesul de pace din um, Orientul Mijlociu. Sprijinim uh, punctul de vedere al raportorului, dreptul țărilor din Golf, teritoriile palestiniene, toate acestea au fost menționate și două aspecte finale în legătură cu dreptul femeilor la educație. Amendamentul și dorim, dorim grupurile să sprijine acest amendament 68 și uh, lucrul cel mai complicat acest lucru s-a întâmplat și la Comisia INTE Există un sentiment puternic în grupul meu vis-a-vis de cât de departe promovăm în acest raport raporturile multilaterale dintre Uniunea Europeană și CCG. E vorba de, o, de dorința noastră de a promova relațiile bilaterale și relațiile multilaterale. Apoi, există un alt sentiment puternic în grupul meu politic vis a -vis de faptul că trebuie să ne concentrăm pe abordările multilaterale, în timp ce colegii socialiști au fost de acord, au fost de părere că această problemă este foarte importantă, nu este deloc una minoră și sprijinim și am, am cerut modificări în ceea ce privește compromisul vis-a-vis de um, alinatul 25. Am cerut ca acea parte să fie votată separat. Nu știu dacă doamna, um, dacă autoarea este aici, dacă este. Deci am dori să votăm împotriva acelui amendament. Vreau să subliniez faptul că această activitate pe marginea acestui raport a fost extrem de conceptuală și vreau să mulțumesc încă o dată raportorului. Mulțumesc. Doamna Peebles. Peebles. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik zou namens eh, de groep van de en de... Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului Verzilor, aș dori să mulțumesc și eu domnului Bodis, raportorul, pentru o modalitate deschisă în care a lucrat cu raportorii din umbră. Avem mai multe propuneri de amendamente de compromis și mai multe amendamente din partea colegilor pe care am reușit să le incorporăm, ceea ce a transformat textul raportului într-unul bine, foarte echilibrat. Cu toate acestea, credem că ar trebui să ducem lucrurile mai departe, atunci, mai ales atunci când este vorba de sprijinirea comunității, a organizațiilor de civili și a ratificării și ratificarea acordurilor internaționale de țările din Golf. Nu trebuie să că toate cele stat, șase state membre sunt monitorizate, și sunt monarhii unde femeile sunt puțin reprezentate și um, în unele, în multe situații, parlamentele nu sunt alese direct. Nu cred că există o, o supraveghere și o protecție internațională suficientă. Mă gândesc în mod special la acordul internațional cu privire la discriminarea femeilor, apoi acordul internațional cu privire la drepturi sociale și culturale și interacțiunea cu Comisia um, ONU cu privire la drepturile omului la care țările din Golf ar trebui și ele să poată participa. Apoi, raportul special al ONU cu privire la independența judecătorilor și avocaților. Cred că acest raport ar trebui să împingă țările din uh, care fac parte din acest um, uh, grup să meargă mai departe pe calea progresului, iar de aceea, grupul meu a prezentat mai multe amendamente pe care sper să le sprijiniți. Apoi, în ceea ce privește, în ultimul rând, în legătură cu energia, am uh, observat că Comisia ITRE, într-unul din amendele sale, a recomandat ca cooperarea cu aceste țări GCC să fie promovată în domeniul eficienței energetice. Sugerez ca să urmărim în continuare această propunere și amendamentul 62 al grupului meu pro, propune același lucru. Mulțumesc, domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu politic de asemenea dorește să mulțumesc domnului Bodis pentru munca realizată, însă noi având în vedere evenimentele din Tunisia, evenimentele din Egipt, ne punem întrebarea următoare. Până la ce punct Uniunea Europeană utilizează toate mecanismele pe care le, le are la dispoziție pentru a însoți, eventual pentru a denunța acele uh, abuzuri uh, în momentul în care există regime care uh, nu respectă drepturile populației, spre exemplu drepturile femeilor vedem că uh, manifestările de astăzi din Piața Independenței din Cairo, peste un milion de persoane au participat la aceste manifestări și atunci ne putem pune întrebarea până la ce punct Uniunea Europeană are vreo influență. Grupul meu este foarte critic în acest sens. Avem prea puțină influență, nu utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție tocmai pentru a însoți, pentru a stimula toate procesele de democratizare, de răsturnare a tiraniilor. Uh, de, care multe dintre ele sunt instalate în această regiune a lumii. Și în acest sens, noi am prezentat anumite amendamente, amendamente importante. Mai întâi pentru a spune că uh, nu suntem deloc favorabili ca uh, scopul principal al acestui raport să fie încheierea unui acord de liber schimb care să nu țină seama de toate aceste aspecte. Nu, totul nu se rezumă doar la comerț sau la piață sau liberalizarea pieței. Uitați-vă la criza internațională cu care ne confruntăm acum în Europa și în întreaga lume am prezentat diferite amendamente. Mai întâi pentru a încerca să găsim un profil propriu în ceea ce privește această regiune specifică a lumii, o regiune importantă. Știți cu siguranță că Statele Unite au uh, determinat faptul că independența lor energetică reprezintă o problemă de securitate națională și plecând de la această afirmație, această regiune a, lumii reprezintă o zonă strategică deci n-ar trebui ca Uniunea Europeană să lanseze uh, o invitație care să nu fie suficient de clară. Uh, ideea este că noi ne dorim, spre exemplu, ca în Orientul Mijlociu procesul de pace să ajungă la un rezultat, Iranul să fie dezarmat și așa mai departe. Și având în vedere relațiile dintre Arabia Saudită și Statele Unite, relațiile militare uh, în statul Bahrain și în alte Uh, state din această regiune, relațiile lor cu Statele Unite, uh, intervenția americană în Irak, toate aceste elemente ne-au împins să introducem amendamente în așa fel încât uh, Uniunea Europeană să promoveze relații strânse pentru a demilitariza progresiv această regiune. Uh, nu uitați că e vorba și de independența energetică nu numai a Uniunii Europene și a Statelor Unite. N-ar trebui ca această independență energetică să devină o chestiune de securitate. Aceasta trebuie să fie rezolvată pe cale diplomatică și nu pe cale militară. De asemenea, ne dorim ca toată lupta împotriva terorismului să fie realizată în cadrul unei cooperări polițienești și judiciare, așa cum facem cu toate țările civilizate sau așa cum ar trebui să facă toate țările civilizate și nu prin bombardarea sute de oameni inocenți de la zeci de mii de metri de altitudine. De aceea, toate amendamentele pe care le-am înaintat, credem noi că merg în acest sens și anume să avem acest profil propriu, independent al Uniunii Europene, o atitudine specifică pentru această regiune. Și credem noi că există amendamente care merită să fie salutate, pentru că uh, tocmai merg în ideea de a lupta împotriva discriminării, de a îmbunătăți situația femeilor în aceste țări, uh, de a încuraja libertatea de exprimare, de a încuraja libertatea uh, religioasă și de cult. Ne opunem pedesei capitale și așa mai departe. Deci cerem o, un tratament mai bun pentru lucrătorii migranți care ajung în aceste țări, pentru că e adevărat că de multe ori uh, uh, aceștia au de suferit. Cerem de asemenea să se reducă comerțul cu arme. Deci, pe ansamblu, putem spune că, uh, în funcție de cum va arăta documentul final, ne vom fixa poziția pe marginea acestui text. Mulțumesc. Și acum, doamna Iatenmachi. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru un raport excelent și pentru cooperare. Text. Textul arată domeniile problematice, precum și oportunitățile care arat, care există în relațiile dintre Uniunea Europeană și spațiul CCG. Aș dori să subliniez nevoia stringentă de cooperare între uh, statele Uniunii Europene și statele CCG, Există evoluții în Africa de Nord, unde um, și Uniunea Europeană și CCG au domenii comune de interes. Prin uh, dezvoltarea acestor relații am putea să îmbunătățim um, cooperarea regională care este crucială pentru creșterea nivelului de stabilitate din zonă. Mă bucur în mod deosebit de faptul că am reușit împreună să subliniem nevoia de, uh, nevoia educației de educație și de schimburi de studenți. Baza unei cooperări viitoare trebuie să se bazeze pe tineretul prezent și viitor. Atunci când s-a pus o întrebare legată de cooperarea bilaterală, aș dori să-i răspund și să subliniez nevoia de îmbunătățire a relațiilor bilaterale între Uniunea Europeană și statele CCG și, de asemenea, aș dori să subliniez importanța faptului că putem trebuie să trimitem un semnal clar doamnei înalt reprezentant în vederea creșterii, dezvoltării relațiilor bilaterale cu fiecare stat uh, din uh, zona CCG, pentru că fiecare stat este diferit de altul, are probleme diferite, priorități diferite și cred că este bine să obținem informații din țări, țări uh, diferite în legătură cu nevoile lor, prioritățile lor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domn, domnul Salafranc. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că e foarte greu să găsești un raportor mai calificat și mai competent decât domnul Bodis pentru a redacta acest raport. Și țin să salut munca sa extraordinară uh, pe care a depus-o în realizarea acestui raport, care preia toate aspectele importante, aspecte interesante în ceea ce privește relațiile noastre cu uh, țările din uh, Consiliul de Cooperare al Golfului. Într-adevăr, ar trebui să punem accentul pe elaborarea unei strategii față de aceste țări care să preia multe din problemele strategice care sunt evocate deja în raport. Și în numele grupului meu politic pot să vă spun că, da, noi suntem convinși că există efecte benefice în momentul în care închei acordul de liber schimb. Uniunea Europeană este un spațiu pentru progres, pentru libertate, pentru comerț și în momentul în care țările care ne sunt concurente sunt convinse de faptul că aceasta este o metodă de lucru bună, atunci avem numai de câștigat. Spre exemplu, uitați-vă la negocierile cu țările din Mercosur. Uh, bineînțeles, în momentul în care se negociază un astfel de acord, trebuie să găsim echilibrul cel mai bun între comerț, agricultură și așa mai departe. Și în acest punct de echilibru, uh, există o preferință care poate fi acordată membrilor care fac parte din acest uh, Consiliu de Cooperare și acesta poate fi un punct de convergență în relațiile noastre și este foarte important ca țările din Consiliul de Cooperare al Golfului să se bucure de toată încrederea din partea Uniunii Europene și asta din toate punctele de vedere. De aceea mi se pare foarte rezonabil faptul că trebuie să dezvoltăm vizibilitatea Uniunii Europene în aceste țări. Și în mod sincer, sunt convins că pericolele pe care le-ar putea presupune o înarmare, o escaladare a spiritelor și o încingere a spiritelor și către înarmare în această regiune, trebuie de asemenea să fie subliniat. E vorba de o îngrijorare legitimă, având în vedere situația din Africa de Nord și care poate să, să se dezvolte și în celelalte țări arabe. De aceea, acest aspect trebuie să fie reflectat în document. Raportorul a făcut acest lucru, de altfel, la punctul numărul patru. Acolo el invită țările din Consiliul de Cooperare al Golfului să meargă mai departe în mod prudent și inteligent în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Și mulți oratori în această dezbatere au subliniat pe bună dreptate faptul că situația este susceptibilă să înregistreze în continuare progrese. Deci, iată, am puține observații de făcut. Bineînțeles, a făcut o referire la cooperarea energetică. Este o cooperare cu caracter fundamental. Ne dăm seama că prețurile petrolului cresc foarte mult în momentul de față. Vedem care este situația economică a statelor membre. Deci, Iată, energia este importantă. De asemenea, tema învățământului este foarte importantă și sunt convins că documentul oglindește ceea ce trebuie să uh, facem noi în relațiile noastre cu țările din Consiliul Cooperare din Golf. Eu susțin aceste idei Acum, uh, s-a evocat ideea unei uh, asocieri strategice, s-a făcut referire la drepturile omului în aliniatul 4. Uh, nu uitați că aceste asocieri trebuie să se bazeze pe valorile și principiile Uniunii Europene. Pentru că dacă ne dorim să dezvoltăm doar un fel de real politic, uh, nu poate să aducă de una singură nici mai multă prosperitate, nici mai multă stabilitate, nici mai multă democrație. De aceea am văzut acest exemplu de altfel în țările din Mediterana. Uh, așa cum spunea domnul comisar Füle, trebuie să tragem învățăminte din trecut. Nu neapărat să căutăm vinovați, ci să încercăm să rezolvăm punctele de discordie din trecut care să devină puncte de armonie și de înțelegere pe viitor. Iată, domnule președinte, cam acestea erau comentariile pe care doream să le fac pe marginea uh, muncii prezentate de un raportor uh, extraordinar. Uh, în mod sincer, vă spun, n-am fi putut găsi pe cineva mai potrivit decât domnul Bodis pentru a redacta acest raport în numele Parlamentului European. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Bodis, dacă doriți să adăugați ceva. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Doresc să vă spun mai întâi că am ascultat cu atenție diferitele intervenții și am apreciat uh, modul în care am colaborat cu raportorii din umbră la realizarea acestui raport. Deci, intervenția mea de această dată va fi foarte scurtă Aș spune domnului Sarafranca că în acest text am insistat mult și avem multe amendamente în acest sens asupra drepturilor omului, care, bineînțeles, este o chestiune centrală în relațiile noastre cu această regiune a lumii. Acestea fiind spuse, după intervenția domnului Maier, aș dori să subliniez faptul că nu avem aceeași relație cu Consiliul de Cotărare al Golfului ca și cu statele din zona Mării Mediterane, cu care avem acorduri de asociere în cadrul politicii de vecinătate. Când e vorba de statele arabe ale Golfului, nu avem nici măcar un acord de liber schimb. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să lăsăm la o parte drepturile omului, dar este evident că nivelul exigențelor noastre nu poate fi același din partea statelor cu care negociem de 20 de ani un acord de liber schimb sau din partea unor țări cum ar fi Tunisia sau Egiptul cu care avem uh, acorduri de asociere în care există clauze precise legate de respectarea drepturilor omului. Doamnă Brăpăs, bineînțeles, ați subliniat uh, faptul că o caracteristică, caracteristică comună a acestor state este faptul că sunt monarhii ereditare. Și când am spus acest, le spunem acest lucru, ne spuneți, dar și, și în Europa aveți multe monarhii ereditare. Ba, mais euh, voilà, il faut remarquer que euh, en Europe aussi il y a des, des monarchies. Peine de mort. On en... Deci, într-adevăr, și în Europa există monarhie. În ceea ce privește pedeapsa cu moartea și uh, pedepsele uh, cu mutilarea. Vorbim despre acest lucru în text și condamnăm aceste pedepse în mod foarte ferm. În ceea ce privește dezarmarea, domnul Mayer a evocat acest aspect. Bineînțeles, am fi cu toții mai liniștiți dacă în golful persic uh, ar fi uh, demilitarizat. Și când vorbim despre demilitarizarea malului arab al Golfului, adică Arabia Saudită și Irak, mă gândesc la discursul lui François Mitterrand în fața Bundestagului, care spunea în Europa uh, rachetele sunt în est și pacifiștii în est. Uh, în golf uh, amenințarea este vine de pe malul uh, iranian. Deci nu trebuie să punem statele arabe din zona Golfului uh, să le incităm la o dezarmare, având în vedere că vecinii lor de, din, de pe celălalt mal nu tocmai asta urmăresc. Deci orice paralelă între ceea ce se, se întâmplă în zona Magrebului și în Golf uh, nu cred că este prea fericită, având în vedere uh, situațiile contradictorii. Într-un stat membru din Consiliul de Cooperare al Golfului, în Qatar, uh, Există um, canalul Al Jazeera care toată lumea este de acord că a fost unul dintre principalii promotori ai, uh, revoltelor, ai revoluției din Tunisia și a revoltelor din Egipt. Și în același stat, în Qatar, la 500 de metri uh, de, de uh, sediul Al Jazeera uh, se află centrul de comandament al forțelor americane în Golf. Deci, iată, există contradicții. Să nu vorbim de schizofrenie în politica externă a unor țări care, pe de o parte, încurajează revoluții și, pe de altă parte, sunt baza prezenței americane în golf. Deci, cred că nu trebuie să lăsăm complet deoparte drepturile omului, uh, pedepsa cu moartea, pedepsele cu mutilarea, egalitatea între sexe, statutul uh, lucrătorilor uh, imigrați, să nu dăm nici sentimentul că dorim să impunem un model politic, pentru că Occidentul, Statele Unite și anumite state europene au dorit în 2003 să impună un model politic în golf și Astfel a început al doilea, răz- al doilea război din Irak cu rezultatele pe care le cunoaștem. Deci trebuie să fim foarte fermi în ceea ce privește principiile, dar și să fim orecum modești în legătură cu anumite politici ale Occidentului în această regiune. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim! Acum aș dori să spun că votul în comisie va avea loc pe 10 februarie pentru acest raport și trecem foarte rapid la raportul domnului Provera, vicepreședintele nostru. On the migration flows arising... În legătură cu fluxurile de migranți din cauza uh, instabilității obiectivul și rolul Uniunii Europene în politica externă. Aveți cuvântul, domnule Provera. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acest raport este foarte important și doresc să mulțumesc imediat colegilor care doresc să facă sugestii și critici. Imigrația este un subiect foarte interesant de multe ori face obiectul unor prejudecăți sau viziuni parțiale care compromit posibilitatea evaluării obiective și fără evaluare obiectivă e foarte greu de propus politici eficiente. Imigrația este un fenomen istoric, global, care în ultimii ani um, a, a, a avut dimensiuni uh, majore, foarte mari, cu impact și conse, consecințe la nivel social, politic, cultural și umanitar. Există imigrație legală și imigrație ilegală. de ce uh, se emigrează? Din cauza încălcării drepturilor omului, din cauza unor catastrofe naturale, din cauza lipsei de democrație de multe ori, dar mai ales principalul motiv al emigrării este căutarea unei situații economice mai bune și deci a unei calități mai bune a vieții. Clandestinitatea este un aspect foarte grav, pentru că implică situații degradante pentru persoana umană. Mă gândesc la noul sclavagism, care este munca la negru, care permite exploatarea omului de către om, exploatare care știm cât a, câte suferințe a creat în trecut, dar continuă, din păcate, alte consecințe grave ale imigrației clandestine sunt abuzurile sexuale, criminalitatea și uneori terorismul s-au propus diverse politici pentru a lupta împotriva imigrației ilegale, dar eu cred că imigrația ilegală nu poate fi combătută doar prin legi, chiar dacă sunt severe, nu poate fi combătută doar prin politici represive, Uh, și de trimitere la frontieră, ci și printr-o politică de cooperare cu țările în curs de dezvoltare, politici generoase, eficiente, care să țină cont de nevoile acestor popoare și nu de teorii. Politici de cooperare pentru dezvoltare din trecut s-au dovedit ineficiente sau falimentare. După 50 de ani, rezultatele pot fi văzute de toată lumea rezultatele sunt mici uh, uh, în raport cu nevoile și uh, imigrația sau fluxul migrator crește în timp. Trebuie să înțelegem de ce aceste politici nu au funcționat, dacă dorim ca pe viitor să fie astfel. E vorba de corupție, de dificultăți structurale în țările de origine în care dorim să intervenim. Proiectele de ajutor, de multe ori, au uh, răspuns exigențelor țărilor donatoare și nu nevoilor uh, țărilor destinatare. Dar, chiar dacă ar exista o politică de ajutor pentru dezvoltare perfectă, aceasta nu ar fi suficientă pentru a răspunde, pentru a fi o soluție totală la un, acest, la un astfel de fenomen atât de, com, de complex. Uh, Problema este instabilitatea. Instabilitate politică, economică sau datorată unor cauze naturale. Și, de asemenea, socială, după cum am văzut uh, după ce s-a întâmplat în Maghreb, în Tunisia și în Egipt. Pentru a face referiri în legătură cu aceste aspecte ale instabilității, aș spune că instabilitatea politică corespunde ori condiții de încălcare a drepturilor omului, condiții difuze, de multe ori e vorba de dictaturi. Uh, instabilitatea economică se datorează subdezvoltării și diferenței uh, diferențelor intolerabile între condiția țărilor din nord și celor din sudul lumii. Eh, cele naturale se datorează schimbărilor climatice, după cum se întâmplă, vedem, eh, în Sahel, sau unor catastrofe naturale care fac sute de mii de persoane eh, să plece dintr-o zonă în alta sau din un continent în altul. Dar există și o instabilitate socială pe care doresc să o subliniez, pentru că, după părerea mea, aceasta este foarte relevantă în momentul de față. Uh, vorbim de stabilitate, de fapt, în loc de instabilitate. Întotdeauna s-a considerat că anii sau zece de ani de guvernare a lui Mubarak în Egipt au permis o stabilitate constantă în timp în această țară, stabilitate politică care, de fapt, a eșuat mm, pentru că la baza re revoltelor din Maghreb Uh, este instabilitatea socială. Deci, liniștea și pacea în lumea politică mm, uneori ascunde neliniștea și problemele grave, de exemplu în Tunisia sau uh, în Egipt. În Egipt, în Algeria și așa mai departe, lipsește o structură socială care să permită guvernaților să își aibă propriile nevoi uh, reprezentate la nivel politic superior, de exemplu sindicatele pentru a cere drepturi pentru angajați sau uh, adevărate partide politice pentru a purta dezbateri în legătură cu nevoile populației Uh, din țara sau din zona respectivă și e vorba de viața asociativă, care de multe ori este inexistentă sau uh, folose, um, funcționează într-un singur sens. Deci, iată, toate aceste structuri care permit poporului să trăiască în democrație să uh, și ca nevoile acestuia să fie reprezentate. Iată ce a lipsit în aceste țări. Și deci stabilitatea aparentă la nivel politic, la guvernare, de fapt, um, a fost minată de aceste lipsuri de infrastructuri sociale și condiții instituționale pentru a reprezenta nevoile populației. Ajutorul economic, finan economico-financiar, repet, uh, și voi încheia pentru că domnul președinte mă roagă să fiu cât mai concis, ajutorul economic și financiar este cu siguranță necesar, dar acesta trebuie să fie eficient, uh, să răspundă prin proiecte concrete uh, la nevoile populației respective și trebuie să fie neapărat însocit de o politică care să permită evoluția acestor țări înspre democrație, care să ajute țările pe care le sprijinim pe acest parcurs democratic pentru a crea structurile instituționale necesare uh, unei democrații. Deci, în ceea ce privește drepturile omului și în celelalte aspecte proprii unei democrații. Dar eu, doresc, eu țin la un concept mai ales, acela al oportunităților egale, care permite dezvoltarea societății cu drepturi egale între bărbați și femei, care este adevăratul sens al democrației, dincolo de libertatea formală de a vota, de a se putea exprima. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Aș dori acum să dau cuvântul domnului Brock. Dacă dorește să spună ceva în legătură cu acest subiect al migrației, și apoi domnule, domnul Tanoc. Bun. Apoi, domnul Tue, două minute, vă rog și apoi domnul raportor din urmă. Din umbră, mulțumesc foarte mult. În primul rând, trebuie să spun că, după părerea mea, acest raport este bine echilibrat. Domnul Provera, raportorul, a explicat reuniunii noastre în mare, în, în amănunțime, că cea mai mare parte a raportului se concentrează pe migrația ce derivă din instabilitate. Însă rezoluția are și un alt aspect și anume domeniul de aplicare și rolul politicii externe a Uniunii Europene. Tendința generală ce parcurge raportul este că doar prin dezvoltare se poate încerca se poate ținti un ajutor um, bine coordonat. Uh, bineînțeles că aici se exclude um, ajutorul umanitar, însă nu vreau să profit uh, prea mult de timpul alocat mie. Trebuie să spun însă că domnul Provera a avut o sarcină extrem de dificilă, deoarece Cred că, într-o oarecare măsură, așa cum se spune în engleză, am pus căruța înaintea calului. De ce? Vorbim despre o politică externă europeană cu privire la migrație. Atunci când nu avem o politică internă în Uniunea Europeană pe această temă. Iar politica externă ar trebui să reflecte politica migrației din interiorul Uniunii Europene. Deci nu avem aici o poziție comună, nu există o poziție comună. Deci a găsi un echilibru uh, în raportul acesta nu a fost nici de cum o sarcină prea ușoară. Mulțumesc! Domnul Șarche? doamna. Mulțumesc! Mulțumesc uh, domnului uh, Provera pentru această prezentare introductivă în care au fost uh, subliniate elementele esențiale și cred că vom mai, vor mai exista ocazii de a discuta în detaliu. În mod concret, vreau să vă întreb dacă veți, vă gândiți la un sistem de card albastru pentru migranții ilegali, deoarece care se reflectă relațiile, diferitele tipuri de relații în interiorul Uniunii Europene și în afara ei. Există și alte categorii de migranți, de exemplu oameni care trebuie să plece din țările de origine pentru că acolo, uh, pentru că ei apără mm, drepturile omului și de aceea viețile lor sunt în pericol. Vreau să vă întreb dacă vă veți concentra pe prevenirea abuzurilor împotriva imigranților, deoarece adesea în multe locuri din lume migranții se află într-o poziție vulnerabilă, mai ales pentru că sunt supuși exploatării, mai ales atunci când ne gândim la minori și la femei. Acestea au fost unele din aspectele pe care am dorit eu să fie uh, subliniate. Mulțumesc, domnul Severin. Aveți cuvântul? Mulțumesc foarte mult. Cred că acest uh, raport este echilibrat, complet, complex, iar raportorul a încercat să descrie fenomenul migrației în toată complexitatea sa. Mi-a plăcut foarte mult uh, faptul că s-a subliniat mult că și două, subiect, două elemente specifice. Uh, în primul rând, vreau să repet ce a spus un coleg. Trebuie să introduceți în raportul dumneavoastră un punct care să consolideze nevoia între politica externă și politica internă în domeniul migrației a Uniunii Europene și, în ultimul rând, ceea ce numim scurgerea de uh, inteligență, de creere nu e vorba numai de o instabilitate economică sau politică, ci nevoia de dezvoltare care este o nevoie în Uniunea Europeană, dar poate reprezenta o problemă pentru dezvoltarea din țările de origine ceea ce ar putea genera tipul de instabilitate ce îi determină pe unii oameni să migreze în mod legal sau ilegal. Și poate uh, uh, vă invit așadar să vă gândiți și uh, la acest aspect. Mulțumesc foarte mult, domnul Tanon. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este o încercare curajoasă din partea colegului nostru de a se ocupa de una din problemele politice cele mai sensibile cu care ne confruntăm noi toți în țările noastre. Eu, în circumscripția mea din Londra, asist la o migrație ilegală cam de 2 milioane de oameni din lumea uh, subdezvoltată, din țări subdezvoltate. Ceea ce reprezintă o sumă foarte, un număr foarte înalt și ceea ce reprezintă o prioritate deci în țara mea, pe care o cunosc cel mai bine, este vorba de presiunea asupra resurselor, cum ar fi școlile, spitalele, apoi uh, coeziunea, integrarea vis-a-vis de aceste comunități de emigranți. Grupul meu nu acceptă faptul că politica de imigrare ar trebui să devină o competență europeană ca atare, dar este vorba de țintirea ajutorului european către țările sărace, care sunt exportatorii cei mai importanți de tineri, cum ar fi Magrebul trebuie să contribuim la stabilizarea acestor țări din punct de vedere economic și politic, pentru că este bine pentru ele și bine și pentru noi. Aceasta ar putea să reprezinte o justificare și pentru intervențiile umanitare militare ocazionale și cred că zecile de mii de popoare din Zimbabwe sau uh, poate curzi au venit în Marea Britanie datorită persecuțiilor din țările lor de origine. Și dacă uh, doriți să opriți acest fenomen, trebuie să încercați să stabilizați uh, situația. Ceea ce aș dori să subliniez acest, acel fenomen al cardului albastru elita eh, din aceste țări eh, mai sărace determină, dacă această elită pleacă, țările respective devin și mai sărace. Așa că um, ne vom confrunta cu o migrație secundară. Mulțumesc foarte mult, domnul uh, următorul vorbitor, două minute. Eh, vă mulțumesc, domnule președinte. Tora, θα τα πω στα ελληνικά. Κύριε Πρόεδρε, εμείς διαφωνούμε Domnule președinte, suntem complet împotriva acestui raport pentru că nu se abordează problema, nu se abordează adevăratele cauze care stau la baza emigrației. Uniunea Europeană se găsește într-o situație de criză economică și încercăm să reducem uh, costul uh, forței de muncă. Toate țările Uniunii încearcă să facă acest lucru și problema este că um, întreprinderile mari, multinaționale, doresc acest uh, forță de muncă ieftină pe piață. Dacă nu se elaborează o altă politică de dezvoltare uh, în care se țină cont de interesele lucrătorilor și nu doar de uh, interesele companiilor multinaționale, nu se merge cu siguranță pe calea cea bună. Pe de altă parte, nu se vorbește despre enorma responsabilitate a lumii occidentale, ale companiilor multinaționale care sunt în concurență pentru a câștiga piețe și astfel cauzează și chiar războaie și instabilitate politică în orice caz. Aceasta este una dintre principalele cauze ale fluxurilor migratoare de, a, de astăzi. Deci, nu putem să promovăm o politică care să ducă la crearea unei uh, Europe fortăreață și să încurajăm investiții pe de altă parte, pentru că acest tip de politică nu va face decât să facă să crească problema migrației. În ceea ce privește Grecia, se spune că nu trebuie să existe politici represive, suntem de acord, dar astăzi în Grecia existe bariere pentru uh, a uh, face față, pentru a impune aceste bariere. Frontexul, uh, imigranții nu au drepturi. Deci, iată, din toate aceste cuvinte suntem împotriva acestui raport, vom depune amendamente. Dar iată, aceasta este poziția noastră. Mulțumesc. Doamna Teocaros. Του κυρίου Provera. είναι πολύπλευρη και ιδιαίτερα σημαντική και δεν πρέπει να ειδωθεί ότι από Raportul domnului Provera este important uh, din mai multe puncte de vedere și singur, bineînțeles, nu poate să rezolve toate problemele. Sunt multe aspecte uh, abordate de, uh, care au fost deja abordate de colegi, dar abordate și cu alte ocazii în Parlamentul European. Uh, se vorbește despre instabilitate ca fiind unul dintre principalele motive sau uh, pentru care există aceste fluxuri migratoare. Dar trebuie să ne gândim și la instabilitatea creată în țările în care ajung acești imigranți. În zona Mării Mediterane ajung foarte multe persoane și trebuie să ne gândim și la consecințele sociale în, în țările noastre, fără însă a fi rasiști. Deci, trebuie să controlăm aceste fluxuri migratoare, asigurându-ne că aceste persoane rămân în țările lor. Trebuie să folosim aceste ajutoare cu obiective clare pentru a permite acestor persoane, pentru a ne asigura că aceste persoane rămân în țările lor de origine. Deci, să prevenim instabilitatea în Uniunea Europeană și făcând acest lucru putem să contribuim constructiv. Și trebuie în același timp să vorbim și despre nevoia de a garanta respectarea tuturor exigențelor uh, legate de aceste persoane imigrate. Da. Aș dori să dau Anei cuvântul. Un minut, nu două minute. I want to... Aș dori să mulțumesc uh, colegului, domnului raportor, pentru că a încercat să alcătuiască acest material Cred că însă lucrul principal cu care sunt de acord este următorul. Nu sunt în dezacord cu părerea, ci cu practica din Uniunea Europeană. Cred că nimic nu este mai important decât verificarea realității a impactului politicii în Africa de Nord, de exemplu, în Mediterana. Cu tot ce am spus până acum, n-am realizat acest lucru. E ca un recul Trebuie să fim mai coerenți, mai consecvenți și să ne asigurăm că politica noastră este corespunzătoare, ceea ce nu s-a întâmplat. E vorba de condiționalitatea din acordul de la Cotonou. Această condiționalitate nu s-a folosesc, nu s-a folosit. Aș încheia spunând că în referirile care s-au făcut la memorandumul UE-Libia este vorba de întărirea capacității um, imigranților din Libia, dar este vorba de consolidarea drepturilor omului. Nu este vorba numai de cei care lucrează în Libia. De aceea cred că este important să mai menționăm femeile, rolul femeilor și cei, toți cei care suferă de abuzurile aplicate migranților. Apoi, democrația, drepturile omului sunt extrem de, sunt cruciale în acest context. Din, de la serviciul um, extern, de acțiune externă, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am două aspecte pe care vreau să le relev și care cred că ar aduce puțină lumină în dezbaterea noastră punctul 9 în legătură cu conferința ministerială unde iar înaltul reprezentant se ocupă de acest subiect. Există câteva elemente de negociere care să se ocupe de problemele migrației, prevenirea uh, Uh, lupta împotriva um, traficului de droguri, de exemplu. Apoi, al doilea element, revizia, revizuirea care trebuie să fie adoptată de comisie pe 25 aprilie, cred, și care va ține cont de ceea ce ați spus și ultimul comentariu, mandatul înaltului reprezentant, vicepreședintele Comisiei, care trebuie să asigure coerența între diferitele elemente ale politicii și pentru a avea un, o abordare coerentă care să se ocupe de um, drepturile omului, de prevenire și care să țină cont de diferitele uh, tipuri de instrumente aplicate Mulțumesc foarte mult, domnul Provera. M-ați rugat să fac observații telegrafice. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit în dezbatere. Doamnă Gomez, eu nu am ambiția de a propune o politică. Am o solicitare de reflexie comună a tuturor grupurilor politice în legătură cu posibila importanța politicii externe în ceea ce privește o politică generală de cooperare pentru dezvoltare și de evaluare a imigrației. În aspectul legat de ajutorul financiar și sau politica de cooperare singură nu ajută la nimic. De multe ori am văzut proiecte care s-au realizat, dar din cauza instabilității sociale sau militare au fost anulate. Colegului Șache, este un prim pas. Bineînțeles, abuzurile imigrației, uh, în domeniul imigrației uh, sunt uh, chestiuni care trebuie pedepsite la nivel penal. Noi dorim tineri, persoane instruite, persoane inteligente și nu ne dăm seama că de multe luăm, luăm cei mai buni din țările de origine și condamnăm aceste țări la întârziere în dezvoltarea lor. Politica internă bineînțeles, trebuie coordonată cu politica externă, cu politica generală de evaluare a problemei pentru a încerca să găsim soluții eficiente. Un lucru e sigur și anume că în trecut um, am înregistrat eșecuri majore și trebuie să tragem învățăminte din trecut pentru a face mai bine pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Termenul de depunere a amendamentelor este 8 februarie la ora 12 și vom discuta despre uh, următorul considerent pe 16 martie. Trecem la discutarea raportului cu privire la situația din Muntenegru. Aș dori să dau cuvântul lui domnului Tano, care este raportorul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc secretariatului AFET care a fost extrem de util în întocmirea, redactarea raportului și tuturor raportorilor din umbră pe care i-am întâlnit săptămâna trecută și care au făcut din acest raport una din, mai, una din cele mai ușoare uh, sarcini pe care le-am avut în uh, cariera mea. În ciuda acestui lucru, însă, am primit uh, șase, șapte amendamente pe mai multe domenii. Am încercat să le studiez, să le examinez. Opt uh, amendamente de compromis uh, amendamentul doi care se referă la um, crima organizată, apoi un amendament care se referă la mm, violență domestică împotriva femeilor, apoi uh, un alt amendament care se referă la populația romă și chestiunea de uh, nevoi de mai multe resurse care să ajute la îmbunătățirea sistemului uh, judiciar mă voi întâlni cu președintele Parlamentului uh, săptămâna viitoare. Apoi există și nevoia de a reforma Constituția din Montenegru și a elimina conflictul de interese dintre oficiali. Într-o țară mică, doar cu 600.000 de locuitori. Există, este o provocare aceasta de a nu avea conflict de interese, deoarece există o elită mm, care este mică în număr și multe funcții se suprapun. De asemenea, este vorba de întărirea uh, funcției uh, mass mediei în, uh, în, în amendamentul de compromis 7 și în amendamentul de compromis 8. Este vorba de consolidarea garanțiilor de mediu, apoi diversificarea economiei statului Muntenegru, care, este, care depinde deocamdată foarte mult de turism. Deocamdată am spus destul, iar votul uh, va avea loc pe 10 februarie, cred. Mulțumesc foarte mult. Domnul Cucan are cuvântul. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Poate că nici nu avea nevoie. Uh, Felicită raportorului pentru activitatea desfășurată. Raportul cu privire la progresele înregistrate de Muntenegru reflectă atitudinea pozitivă a Parlamentului către țară. Progresul făcut de, Muntegrez, de Muntenegru a fost uh, netezit până, neted până acum. Acest lucru reiese din întregul raport. Unde sunt preocupările principale în, în uh, după părerea mea. Corupția și crima organizată rămân diferite numeroase probleme încă în Muntenegru și guvernul trebuie să facă eforturi în această direcție. Apoi, alegerile trebuie să fie aliniate standardelor europene și, uh, ca și Constituția din Muntenegru. Parlamentul trebuie să-și întărească raportul de supraveghere vizavi de Parlament, apoi trebuie să existe o implicare mai puternică a societății civile în procesul consultativ, mai ales în ceea ce privește integrarea europeană. Muntenegru trebuie acum să mai îndeplinească niște termene, niște pietre de hotar stabilite de Uniunea Europeană. Sper că acest lucru să se întâmple în curând. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Doamna Ibrisacis, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă asociez celor care l-au felicitat pe domnul raportor Cred că a reușit să elaboreze un text echilibrat și sunt de acord cu unele dintre criticile domnului Cucan însă. Compromisurile pre, care au fost prezentate îmbunătățesc textul din multe puncte de vedere și aș dori să, prop, să propun ca PPU ul să sprijin toate aceste amendamente. Sper că vom putea sprijini și amendamentele prezentate de alte grupuri politice, inclusiv uh, cele din partea socialiștilor și democraților. Thank you. Uh, Doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să-i mulțumesc domnului Tianac pentru munca depusă și pentru faptul că a acceptat destul de multe amendamente din partea multor grupuri politice, nu neapărat numai din partea grupului nostru politic. Mie mi se pare un lucru foarte bun pentru că Textul preia toate elementele importante și necesare pentru progresul Muntenegrului. Formularea este foarte bună, lucrurile sunt clare, exprimăm în mod clar care este poziția Uniunii Europene și exprimăm în mod clar ce a mai rămas de făcut din partea Muntenegrului. Doresc să mulțumesc și colegilor care au spus că domnul Tanok a pus accentul foarte bine pe lupta împotriva corupției, libertatea de exprimare, de asemenea libertatea mass media. Toate aceste elemente se regăsesc în text complex, vă mulțumim pentru asta și e un rezultat al cooperării pe care am avut-o noi împreună pe marginea acestui text. Dacă îmi permiteți un comentariu pe marginea a trei amendamente. Dumneavoastră ați menționat, domnule Tanăc, faptul că uh, Eh, la 138 există eh, problema minorităților, așcazii, roma și așa mai departe. Și poate noi am dorit să vă rugăm să nu continuați cu cea de-a doua parte a amendamentului care cere o întărire a consolidarea implementării eh, măsurilor. Sper că vă veți schimba părerea pe această temă, pentru că, după cum știți, implementarea legii este ceva foarte important. Nu servește la nimic să ai legi dacă nu le și aplici deci, iată, acesta este un aspect important. Poate că ați putea eventual să schimbați oarecum formularea pe această temă și poate că și alți colegi sunt de acord cu acest amendament. Și anume să eliminăm această a doua parte a amendamentului, ca să putem să-l votăm apoi. Apoi, 73 uh, care se referă la acordul de a stabili o legătură energetică între Italia și Muntenegru. Comisia a analizat uh, dosarul cu privire la, acest, uh, la această legătură energetică, în principiu uh, aceasta se bucură de sprijin și sper că și colegii noștri vor susține acest amendament pe această temă. Iar ultimul punct, și da, e ultimul, domnule președinte, ultimul punct se referă la centrala hidroelectrică. Uh, sunt de acord cu toate cele scrise de domnul Tannock și anume faptul că e nevoie de o diversificare a economiei și faptul că știm foarte bine că Muntenegrul uh, are o res- resursa sa energetică principală este de fapt bazată pe hidroenergie. Uh, cu toate acestea, Vom vedea dacă vom putea accepta compromisul propus de dumneavoastră sau vom înainta un amendament de-al nostru, pentru că ni se pare important ca din punct de vedere ecologic, din motive ecologice, să există o analiză a situației mai detaliată. În orice caz, mai avem posibilitatea să negociem până la vot. Buntis, please. Mulțumesc, domnul Șuntis. Un minut 30 seconds. Un minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul colegului este unul echilibrat, s-a făcut o treabă bună, nu există dificultăți majore cu acest raport, după cum a spus-o și domnul raportor. În ceea ce privește descrierea progreselor efectuate, cred că pot spune că suntem cu toții de acord. Deci, putem accepta și amendamentele um, care se pare că sunt consensuale și Putem sprijini și amendamentul verzilor, însă nu suntem de acord cu amendamentul de compromis în ceea ce privește o chestiune despre care s-a vorbit mult. E vorba de aderarea unei țări din Balcani. În general, se spune că se poate întâmpla acest lucru, dar există uh, tot felul de presupuneri, de, de uh, supoziții ne gândim uh, la uh, faptul că anumite servicii publice uh, trebuie reorganizate și așa mai departe. Și noi nu suntem de acord, nu doar din principiu, ci și din cauza faptului că se limitează posibilitățile unei țări de a face alegeri politice. Și astfel se sugerează că Libertatea totală pe piață aduce și democrație, dar nu e așa. S-a demonstrat faptul că acest model nu a funcționat. Deci, pentru aderarea unei țări trebuie să ținem cont de acest lucru și apoi vom vedea cum va arăta textul definitiv înainte de a ne defini poziția. Mulțumesc! Domnul Weigl are cuvântul. Mulțumesc. Suntem în continuare al treilea grup uh, ca importanță din Parlament și de aceea vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul în calitate de raportor din umbră. Doresc doar să mă alătur tuturor celorlalți colegi care au elogiat activitatea domnului Tanoc ca raportor. Mm, am avut o cooperare, colaborare excelentă și am uh, au fost cele opt amendamente pe care le-am sprijinit cu toții. De aceea nu am uh, de făcut vreun comentariu special. Aș dori doar să subliniez că așteptăm în continuare și este important ca comisia dedicată uh, conflictelor de interese, înființată în 2004, să înceapă să lucreze. Aceasta va fi o modalitate de a consolida lupta împotriva corupției din țară, pentru că această problemă există în continuare. Printre celelalte chestiuni care trebuie subliniate, se numără și efortul care trebuie desfășurat în continuare pentru protecția libertății presei și pentru consolidarea capacității administrative a țării. Este o țară mică, frumoasă, care va fi o țară candidată minunată pentru Uniunea Europeană. Acum, domnul Cacin, un minut, vă rog. Tudi jaz bi rad eh, čestitev poročevalcu za izjemno. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru activitatea desfășurată, care are o atitudine pozitivă vis-a-vis de această țară mică, ce se apropie de Uniunea Europeană. Și cred că un amendament oral ar fi bun pentru a-l încuraja pe noul prim-ministru ce și-a preluat funcția întâlnindu-se cu ministrul al Serbiei din prima zi de lucru. Domnul Tanoc a menționat că și vreau să vă atrag atenția asupra unei probleme speciale. Biserica ortodoxă sârbă a construit o biserică folosind elicoptere ale fostei armate iugoslave și acum se cere în, elimin, îndepărtarea acestei biserici. iar președintele um, Parlamentului din Muntenegru um, s-a spus că aceasta nu este o modalitate de a se ocupa de probleme la, în secolul 21. Consecințele au fost uh, urmărire în instanță vis a -vis de Antilohia. Avem nevoie acum de o abordare pașnică. De aceea vă rog, îl rog acum pe raportor să se străduiască să facă toate eforturile pentru ca aceste chestiuni din trecut să revină în prezent. Um, bine ați venit în Balcani. Domnul Tanoc, vă rog, un ultim comentariu. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că, în ciuda acestor avertismente vizavi de Balcani, a fost totuși un consens remarcabil între toate părțile implicate. Singura plângere a fost legată de cuvântul privatizare. Am fost, mi s-au pus mai multe întrebări la care vreau să răspund pe scurt. Doamna Lunacek, pe, la 38 voi analiza, reanaliza acest aspect. Nu mai uh, îmi aduc aminte de care a fost logica mea, dar mă voi consulta cu colegii și voi reveni cu un răspuns la întrebarea dumneavoastră și s-ar putea să cedez la acea cerere. Apoi, în legătură cu 73, am fost informat că acest amendament uh, este uh, învechit, voi verifica și voi vedea dacă este un amendament redundant, atunci el va fi retras. Așa cum am spus, nu sprijin amendamentul oral vis-a-vis de compromisul la alinatul 1. Domnul Cacin, în legătură cu rolul noului prim-ministru, care așa cum am înțeles, este un tânăr foarte talentat, a fost înainte ministru de finanțe. Aș vrea să spun că nu menționăm, de fapt, faptul că acum Muntenegru are statut de țară candidată. Cred că lipsește această informație. Este vorba de un amendament tehnic acesta și, dacă doriți, să introduceți ceva în amendamentul uh, oral. Apoi, uh, chestiunea legată de această biserică. Trebuie să recunosc că nu știu despre ce este vorba. Eu nu înțeleg uh, limba din Muntenegru, așa că dacă îmi veți prezenta, îmi veți recomanda un amendament pe această temă, îl voi lua în considerare. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă amintesc că votul la comisie va avea loc pe 10 februarie. Pentru că am hotărât că această ședință se va desfășura în continuare în camera. Aș dori ca toți vizitatorii, reprezentanții ai presei, ai corpului diplomatic să părăsească sala și acum îl invit să la prezidiu pe domnul Laicec. Deci următoarea parte a ședinței, a reuniunii se va desfășura în camera. Cu ușile închise.